Vom începe ședința ordinară a comisiei noastre acum, după audierea cu ușile închise a reprezentantului comisiei în legătură cu negocierile în curs cu Consiliul Europei pentru aderarea Uniunii la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aș dori mai întâi să-l salut pe colegul Viland, vicepreședinte, care a devenit membru supleant al uh, comisiei noastre. Uram bun venit! Ne bucurăm de prezența sa printre noi, pentru că competențele sale juridice ne vor ajuta cu siguranță să rezolvăm probleme cu caracter regulamentar. Dânsul participă și la un grup ad hoc care va monitoriza, va indica metodele de monitorizare a participării parlamentarilor la discuțiile majore din Parlament și care, cred eu, că poate face și sugestii pentru modificarea regulamentului. Deci ne bucurăm de prezența sa printre noi, de autoritatea sa, uh, așa cum era și cazul colegului Petering înainte, deci dânsul va avea un rol important în comisia noastră. Câteva comunicări în legătură cu ședința coordonatorilor de ieri. Și, bineînțeles, puteți să adăugați sau să rectificați unele lucruri. După cum știți, la Budapesta, pe 90 decembrie 2010, va avea loc o întâlnire a unei delegații din comisia noastră cu reprezentanții ai lumii politice și academice și sociale din Ungaria. Delegația va fi formată din mine numele PP-ului, colegul Tarkovski, colegul Shevking și colegi maghiari care participă în afara cotei. Numărul fixat, având în vedere limita maximă prevăzută pentru întregul an pentru vizite, pentru delegație, fiind de 25 în acest caz delegația este formată din șase persoane. Pentru socialiști, domnul Guerreiro și doamna Gurmai, și dânsa în afara cotei, pentru alte domnul Daf, în numele verzilor domnul Efner și pentru Gue Scholz. Dacă sunteți de acord, așa va fi. O altă delegație la Londra și Cambridge pe 27 și 28 ianuarie 2011. Pregătim această vizită, încă nu am uh, informații suplimentare în legătură cu aceasta. Coordonatorii au uh, discutat uh, și despre ce vom face cu solicitările unor delegații din parlamente naționale, din țări terțe, um, Secretariatului Parlamentului European, care doresc să se întâlnească cu delegația, cu comisia noastră și am hotărât să fim flexibili, să indicăm de preferență uh, sau în principiu uh, zilele în care avem ale comisiei noastre pentru că aceste delegații din alte țări să poată participa la lucrările comisiei noastre. Dacă nu este posibil acest lucru, vom uh, face eforturi pentru a organiza totuși o întâlnire în care președinția sau um, reprezentanții președinției să fie prezenți. S-a exprimat și o orientare de acele comisiei libe să prezinte un aviz în legătură cu raportul privind aplicarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană de la Tratatul de la Lisabona încoace, privind eh, iar în ceea ce privește procedura de descărcare bugetară pentru 2009, coordonatorii consideră că comisia noastră nu va produce un aviz. Iată care sunt comunicările mele. Văd că nu sunt observații din partea dumneavoastră. Atunci trecem la programul ordinii de, la ordine de zi de astăzi și acum la, avem punctul 8 de pe ordinea de zi care a fost deja abordat parțial ieri. E vorba de aplicarea regulamentului 2004-2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european. După cum știți, acest regulament intră în vigoare pe 15 februarie 2011 și Parlamentul trebuie să facă un raport privind aplicarea acestui regulament. Noi, AFCO, am, um, avem deci obligația de a face acest raport, acest uh, raport și doamna raportor a fost deja numită pe 18 octombrie, e vorba de doamna Marieta Gianacu. Președinția Parlamentului uh, a aprobat um, regulamentul privind finanțarea și noi acum trebuie să examinăm acest subiect. Mm, cum cred că pot să dau cuvântul colegei Gianacau? care ne va prezenta, cred, principalele elemente ale acestui raport și ne va prezenta, cred, și calendarul propus. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, avem un termen și anume 15 februarie și trebuie să elaborăm până atunci și să adoptăm un raport al Parlamentului European pe baza raportului secretarului general, domnul Vele, cu privire la a, crearea partidelor politice europene. Raportul domnului Vele a fost elaborat la timp, în septembrie, însă, din păcate, uh, biroul a avut nevoie de foarte mult timp pentru a adopta acest raport la una din reuniunile sale, ceea ce înseamnă că va fi aproape imposibil să respectăm termenul de 15 februarie. Deci aș dori să vorbim puțin despre calendar pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu secretariatul. În primul rând, dorim să avem o audiere publică cu experți în ianuarie. De ce? Pentru că chestiunea finanțării partidelor politice este una care suscită foarte mult interes și statutul acestora de asemenea este de mare interes. După cum vedeți, despre aceste două aspecte este vorba în acest uh, regulament. Am vorbit cu secretariatul și am acceptat sugestiile din partea grupurilor politice și coordonatorilor și anume am acceptat ca pe 26 ianuarie să discutăm chestiuni de transparență, chestiuni juridice și chestiuni economice. Iar apoi vom prezenta o versiune inițială a proiectului de raport pe 31 ianuarie 2011 Termenul pentru depunerea amendamentelor ar trebui să fie fixat pe 17 februarie 2011, iar apoi Comisia ar trebui să voteze pe 15 martie 2011, urmând ca votul în plenară să aibă loc în luna aprilie. Acest calendar poate fi adoptat pentru că data trecută, adică în anul 2006, când am uh, elaborat raportul de evaluare pe baza regulamentului din 2003, am făcut exact același lucru. Am adoptat raportul în martie. Așadar, eu aș recomanda să acceptăm această ușoară întârziere. Dați-mi voie să vă spun că aceasta nu se datorează nouă, nici secretarului general. Deci recomandarea mea ar fi să acceptăm acest calendar cu ușoară ușoare întârzieri. În ceea ce privește programul audierii, sunt, nu cred că trebuie să intru acum în detaliile dificile, vom discuta atunci. Aș vrea doar să vă spun că propunerea de regulament, așa cum a fost modificată în 2007, mă refer așadar la uh, proiectul din 2003, uh, a dus la o procedură mai flexibilă și mai puțin birocratică pentru finanțarea partidelor politice europene și pe baza evaluării mele, cred că acesta îndeplinește cerințele majorității partidelor politice. Sigur că voi discuta aceste aspecte cu secretarii general pe baza raportului domnului Vele. Îi vom invita pe secretarii general la uh, audiere pentru ca să-și poată exprima opinia. Ce este de mare importanță în acest raport este ceea ce am discutat de mai multe ori aici în Parlamentul European, și anume existența unui regulament european care să acopere funcționarea partidelor politice, politice europene, din moment ce avem uh, finanțarea necesară. Este o chestiune care e relevantă în raport. Ar trebui să analizăm uh, procedura pe care am putea să o adoptăm pentru a crea un statut comun european pentru crearea și finanțarea partidelor politice europene. Domnule președinte, cred că această chestiune va primi foarte multă publicitate. Pentru că, după cum știți, există voci care pun sub semnul întrebării Uh, finanțarea partidelor politice europene în statele membre este un subiect destul de controversat. De aceea consider că e obligația noastră să prezentăm în modul cel mai clar și cel mai transparent poziția noastră cu privire la finanțarea acestor, acestor partide. Pentru că oamenii ar trebui să vadă că Uniunea Europeană aplică toate principiile de transparență care sunt necesare atunci când este vorba de uh, o finanțare. După cum știți, ne aflăm încă într-o criză destul de serioasă și dacă citiți presa internațională, presa din țara mea, de exemplu din Grecia, veți vedea că se fac foarte multe comentarii care nu sunt întotdeauna corecte dar se fac uh, foarte multe trimiteri la costul Europei și anumite partide politice sunt cele care întotdeauna menționează aceste chestiuni și cred că prin acest raport vom putea să contracarăm aceste afirmații și vom putea să explicăm oamenilor care sunt avantajele uh, unor partide politice europene. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Giannacau. Este, credem că este un raport destul de important, nu doar având în vedere aspectele economice, ci și cele legate de partidele politice. Este o chestiune legată de construcția europeană, pentru că democrația europeană are nevoie de partide, politice și vorbeam cu colegul Daf despre o lege electorală uniformă, dar aceasta nu poate funcționa decât dacă există partide politice. De aceea, raportul dumneavoastră este important. Dorește cineva să ia cuvântul acum? Domnul Daf. Yes, uh, uh, President, I agree. This is... Mulțumesc. Domnule președinte, sunt de acord. Acesta este o chestiune de mare interes și trebuie să ne ocupăm de ea cât mai repede posibil. Aș fi recunoscător dacă aș putea să văd acest document uh, elaborat de secretarul general, de domnul Klaus Welle, cu privire la punerea în aplicare a regulamentului financiar uh, actual. Ar fi bine dacă acest document ar fi diseminat, pentru că ne-ar fi util. observ că Partidul Republican în uh, campania recentă uh, de alegeri la jumătatea termenului din Statele Unite ale Americii, ei bine, Partidul Republican a cheltuit uh, aproximativ 4 miliarde de dolari 4 miliarde de dolari Așadar, dacă vedem uh, critici uh, și comentarii sceptice în presă cu privire la extinderea fondului mecanismului financiar pentru partidele politice europene, nu ar trebui să... nu va fi nevoie să ne apărăm prea mult. Mulțumesc, domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, e vorba de un raport un regulament, în fond, important pe care trebuie să-l considerăm în mod senin, fără niciun fel de sentiment de vinovăție, ba chiar din potrivă, să apărăm acest document, pentru că chestiunea finanțării partidelor politice este una absolut fundamentală. Eu, în calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor, Aș spune încă de la bun început că partidele politice în foarte multe din constituțiile naționale ale statelor membre, dar și în cadrul european, joacă un rol important, tocmai uh, din punct de vedere al opiniei publice și joacă un rol important în exprimarea voinței populare. De aceea, putem considera că e vorba de instituții absolut esențiale pentru o bună funcționare a democrației. Iar în cazul Uniunii Europene, e vorba de instituții esențiale pentru a construi Europa pentru a canaliza cetățenia europeană și pentru a exprima voința cetățenilor în ceea ce privește modul de funcționare al Europei pe viitor. Și având în vedere că aceste partide au un rol constituțional și instituțional important, e bine, finanțarea partidelor politice, indiferent care ar fi formularea aleasă, este o finanțare necesară pentru ca întregul sistem să poată funcționa. De aceea, putem face anumite comparații între diferitele formule și există anumite forme de finanțare specifice anumitor uh, state membre. Apoi aici putem vorbi și despre uh, finanțare privată, finanțare publică, iar în anumite state există un amestec între finanțarea publică și privată. În mod paradoxal, finanțarea privată de fapt, uh, face ca aceste partide politice care primesc o astfel de finanțare să devină oarecum sclave, uh, mai mult decât finanțarea publică. Pentru că există o relație de dependență care se instaurează. De aceea, uh, fără niciun fel de complex, noi cerem să avem o finanțare publică pentru partidele populare, pentru partidele politice europene. Ceea ce noi propunem este să avem într-adevăr un regulament care să garanteze toată claritatea necesară, claritatea în ceea ce privește modul de finanțare, să garanteze transparența în ceea ce privește această finanțare și, bineînțeles, există și o tragere la răspundere din, uh, vis-a-vis de partidele politice care primesc o astfel de finanțare. Deci, în final, nu cred că trebuie să adoptăm o poziție defensivă, pentru că partidele politice sunt esențiale pentru buna funcționare a unui sistem democratic. De aceea cred eu că ar trebui mai degrabă să optăm pentru o finanțare publică, pentru că ea garantează mai bine independența partidelor politice și cred că această finanțare publică trebuie să fie făcută în mod clar, în mod transparent și cu un simț al răspunderii. Și că acesta trebuie să fie subiectul principal al regulamentului pe care îl vom adopta. Grazie, onorevole Guerrero. E... Mulțumim, domnule Guerrero. S-au mai înscris încă trei colegi la cuvânt. Mai întâi colegul Viland. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru cuvintele uh, călduroase pe care mi le-ați adresat la început. În ceea ce privește ceea ce a spus și domnul Daf, costurile. Ei bine, aici putem să facem paralel cu America doar într-o oarecare măsură. Pentru că dacă vorbim despre cele 4 miliarde, atunci trebuie să vedem că aceste 4 miliarde au venit din uh, domeniul privat, ceea ce creează o oarecare dependență. Deci noi nu putem să ne comparăm cu această situație a costurilor. Întrebarea este, E, aceasta, e acesta felul de democrație pe care ni-l dorim, unde pot să apară, unde pot să se creeze prin finanțare astfel de dependențe? Vreau să îi rog pe cei doi domni de la secretariat care sunt aici și care știu cel mai bine situația, uh, pentru că am uh, primit uh, și am comparat foarte multe cifre din documentele trecute. Ce costă Uh, Parlamentul European, cât ne costă pe noi uh, aceste uh, cheltuieli. Parlamentul European are costuri legate de, de limbi, de uh, sediile sale și, de fapt, toate acestea uh, îi costă pe contribuabil per uh, cap de locuitor mai puțin decât uh, costurile din uh, Statele Unite ale Americii, despre care, uh, care sunt uh, comparabile. Și vreau să spun și domnului Lambrinidis că în acest raport trebuie, în primul rând, să vedem de când considerăm un partid, partid politic european. E nevoie de cinci uh, eurodeputați, uh, e nevoie de mai multe state, e suficient de trei uh, deputați la nivel regional. De exemplu, am putea să avem deja trei deputați din landul Baden-Württemberg care să spună suntem deputați europeni. Eu cred că ar trebui să utilizăm timpul care ne rămâne pentru a ne pune întrebări nouă înșine, să încercăm să aflăm eventual printr-un studiu uh, când anume, în ce moment un partid uh, uh, este considerat uh, ca având statutul care să îi confere privilegiile juridice necesare la nivel național. Care este terenul juridic în statele membre care conferă partidelor politice uh, nu doar privilegii politice, ci și privilegii juridice. Uh, de exemplu, um, în Germania foarte des uh, se schimbă liderii partidelor politice și uh, există uh, situația în care partidele politice sunt privilegiate față de asociații, de exemplu, din punct de vedere juridic. Deci, de la ce moment, de la ce uh, pondere uh, primește un partid politic privilegii juridice în statele membre. Cred că ar trebui să avem această situație pentru a putea avea o perspectivă de ansamblu înainte de elaborarea acestui uh, raport. Pentru că dacă vrem să avem un document uh, bine pus la punct, atunci trebuie să putem să ne bazăm pe date solide. Uh, Vreau să întreb pe raportoare dacă la această audiere nu ar fi bine să invităm și pe cineva din partea Curții de Conturi. Pentru că eu cred că întrebarea legată de flexibilitatea structurii de finanțare va avea o legătură foarte puternică cu regulile financiare ale instituțiilor europene de până acum. De exemplu, dacă în noiembrie 2010 eu sunt uh, șef de partid politic și îmi planific inițiativele pentru anul viitor, atunci încă nu știu care este subiectul, care va fi subiectul important în uh, august anul viitor. Uh, va trebui să organizez o mare conferință sau cinci ateliere, nu știu, nu știu care va fi situația. Însă regulamentele europene cer ca proiectele să fie descrise în detaliu în avans. Deci cred că avem aici o nevoie de o schimbare de paradigmă, pentru că astfel nu vom reuși niciodată să creăm condițiile necesare realității partidelor politice. Și un alt chesti- o altă chestiune este flexibilitatea. Dacă avem o prea mare flexibilitate, atunci, într-o oarecare măsură, uh, avem și uh, pericolul creativității, să spunem așa. Cred că trebuie să rămânem uh, la mijlocul acestui uh, drum, să vedem unde e nevoie de flexibilitate, unde e nevoie de modificări. Uh, de aceea cred că ar fi foarte bine ca foarte de timpuriu în această discuție să invităm persoane de la Curtea de Conturi pentru a ne spune ce anume e posibil, ce se poate face și uh, ce anume necesită modificarea ale regulamentelor financiare ale instituțiilor europene. Mulțumesc! Nel eh, suo intervento fatto Ați eh, vorbit eh, despre necesitatea unei documentații. Mă gândesc dacă nu există deja un fel de raport în legătură cu modalitățile de finanțare ale partidelor în statele membre. Poate Comisia a făcut deja un astfel de document. Dacă nu există, ar trebui să cerem un astfel de studiu și ar fi interesant uh, să organizăm o audiere și pe această temă. Domnul Bronx a cerut cuvântul. Uh, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Presupunerea mea de la bun început este că uh, există o diferență a finanțării politice în statele membre și la nivel european. Pentru că Uh, partidele politice sunt susținute la nivel național, dar la nivel european nu există suficient, uh, suficient sprijin. Întrebarea este dacă trebuie să autorizăm campanii electorale. Eu cred că nu, că ar trebui ca acestea să fie interzise și dacă ar fi uh, autorizate, atunci cred că să nu fie finanțate în mod privat, pentru că acest lucru ar reprezenta un dezavantaj ar trebui să avem criterii foarte clare. Spre exemplu, nu ar trebui să se aducă modificări doar în scopul de a avantaja anumite partide și de a dezavantaja alte partide, așa cum s-a întâmplat în trecut, în 2009. Unii au spus în această dimineață că partidele politice europene sunt vitale pentru integrarea europeană. Aș vrea să știu dacă eventual acest lucru sugerează că ar exista vreo, vreo anga, un angajament spre integrare europeană înainte de a putea obține o finanțare la nivel european. Bine, grazie, onorevole Lambrini. Bine, mulțumesc, domnul Lambrinidis. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt m-aș referi la câteva elemente cheie din raportul secretarului, din documentul secretarului general așa cum au fost ele discutate în ultima ședință a biroului, în așa fel încât să vă pot prezenta tendințele generale ale acestei discuții și, de asemenea, și părerea mea personală. Foarte pe scurt, una din problemele care a fost uh, menționată de domnul Vilander și de alții este întrebarea următoare. Cum anume Parlamentul European ar trebui să fie constituit? Uh, cum anume la nivel european putem uh, stabili criteriile de existență ale unui partid european? dar cum anume se va organiza finanțarea, dacă aceasta se poate face la nivel european. Apoi, din discuții a reieșit că există o majoritate destul de largă și sper că Comisia noastră va examina această opinie, că cel puțin un membru din Parlamentul European va fi necesar pentru a face parte dintr-un partid în așa fel încât acesta să poată să uh, uh fie eligibil pentru finanțarea europeană. Având în vedere regulamentele așa cum sunt ele în vigoare astăzi, se pare că nu există posibilitatea de a uh, crea partide politice și de a, uh, europene și de a primi finanțare decât dacă există o reprezentare regională din diferite țări europene. Dar fără o, o, o fără criterii clare la nivel european. Apoi, a doua întrebare era referitoare la personalitatea juridică a unui partid politic european. Și am avut o dezbatere foarte aprinsă. Am cerut secretariatului să facă un studiu, exact ceea ce spunea domnul Vilander, uh, să vadă care ar fi cerințele legale în diferitele state membre sau în diferitele părți ale lumii uh, cu care ne putem compara, în așa fel încât să încercăm să ajungem la concluzii juridice care ar trebui să fie cadrul legal. Se pare că astăzi există lipsuri în uh, cadrul legal așa cum este el în vigoare și că nu știm încă foarte bine cum anume am putea modifica sau înlocui acest cadru legal. Este cu siguranță o dezbatere pe care o putem înscrie la ordinea de zi. Un alt subiect pe care l-am discutat și care este unul din elementele cheie pe care uh, secretarul general l-a uh, inclus în documentul său uh, e posibilitatea de finanțare și de a avea anumite rezerve financiare. Uh, se, noi am avut o, o dezbatere, uh, însă nu am aprofundat lucrurile pe această temă. Întrebarea este, oare ar trebui să existe un fond special pentru campanii electorale la nivel european? Una din recomandări este să existe un astfel de fond. O altă recomandare e ca pe durata anului electoral bugetul uh, Uh, acordat partidelor uh, europene să fie uh, sporit în mod proporțional în funcție de campania electorală. Însă există diferite cerințe din partea diferitelor partidelor politice europene în acest sens, ceea ce e destul de logic. Trebuie să ținem cont de asta. O altă chestiune care a fost menționată de asemenea este cea referitoare la donații. Sunt absolut de acord cu domnul Guerrero în ceea ce privește importanța finanțării publice. Cred că acest punct este foarte clar pentru toată lumea. Regulamentele partidelor politice europene de astăzi uh, prevăd și uh, posibilitatea unor finanțări uh, private problema discutată la birou este dacă aceste uh, praguri ar trebui să fie sporite sau uh, cât de sporite sau dacă ar trebui să rămână aceleași. Propunerea secretarului general uh, este că acestea ar putea fi sporite, însă după părerea mea mult prea mult. 10.000 până, 10 până la 12.000 limită este pragul de astăzi, dar secretarul general propune să se ajungă până la 50.000 de euro din partea donațiilor private sau o finanțării private. Mie mi se pare foarte mult. Bineînțeles, am discutat acest lucru și la birou și uh, din nou, ce pot să vă spun este că, având în vedere importanța acestui subiect și propunerea secretarului general, e bine, comisia noastră va trebui să analizeze uh, aceste aspecte și să-și exprime o poziție. Dar, în general, dați-mi voie să spun, domnule președinte, că uh, la birou avem senzația că munca realizată de către secretariat uh, secretariatul biroului. Este o muncă foarte bună, foarte uh, aprofundată pe marginea unor subiecte foarte complicate și am subliniat deja uh, doar câteva din subiectele discutate, poate cele mai controversate și mai interesante, cu siguranță că mai sunt și altele care vor trebui să fie dezbătute, însă sentimentul general este că mergem în direcția cea bună, ca urmare a acestor recomandări, că partidele politice, uh, așa cum au spus și ceilalți colegi, Uh, sunt, punctele lor de vedere sunt luate în considerare și dacă îmi dați voi în final aș spune că noi suntem de părere și recomandăm să existe același calapod care să se aplice tuturor partidelor politice europene. Să se evalueze partidele politice în Europa pe seama aceloși, pe baza acelor acelorași criterii în așa fel încât să fim siguri că aceleași criterii sunt uh, uh, selecționate în mod obiectiv, aplicate în mod obiectiv uh, tuturor partidelor. Cred că acesta ar fi deja un pas înainte uh, destul de mare către o transparență mai mare. Eu sunt convins că partidele politice sunt importante, extrem de importante în Europa și cred că ar trebui să le susținem, uh, dar prin uh, transparență. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Uh, nu mai cere nimeni cuvântul decât doamna raportor. Doamna Genaco, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am notat toate observațiile făcute și aș dori să spun că Deja am planificat uh, să invităm un reprezentant al Curții de Conturi la audiere. De asemenea, vor uh, participa persoane din lumea academică, persoane care cunosc foarte bine um, detaliile legate de regulile uh, um, care privesc finanțarea partidelor politice și legea electorală. De asemenea, vom, reprezenta, um, vom invita reprezentanții ai Transparency International care să ne dea punctul lor de vedere, nu în legătură cu raportul în sine, um, deci nu în legătură cu aspectele economice specifice, ci ne vor putea spune mai multe despre reglementările um, care um, organizează finanțarea partidelor politice în Europa în general și care ar fi implicațiile dacă ar exista o finanțare a partidelor publice la nivel european, bineînțeles din surse publice. După cum știți, uh, partidele politice europene primesc deja finanțare la nivel european, dar primesc finanțare și de la uh, membrilor, deci de la partidele care uh, fac parte din aceste partide europene și de la diferiți donatori. Vom organiza secretarii generale ai tuturor partidelor politice la audiere și înainte de audiere voi avea discuții cu acestea. Și vom invita pentru, că, pentru a ne da și dâns și punctul lor de vedere, pentru uh, a ne vorbi despre fundații despre fundațiile um, care au legături cu partidele politice europene. Deci, această dezbatere cu toate părțile uh, europene uh, va avea o participare adecvată, pot să vă asigur de acest lucru și în, în ceea ce privește discuția cu raportorii și raportorii din umbră, uh, aș dori să se aplice toate regulile și referirea mea la flexibilitate trebuie să vă explic. Um, în raportul domnului Veller se vorbește despre flexibilitate și doresc să vă aduc aminte de faptul că reglementarea din 2003 a fost modificată în 2007, deci după ultimul raport de evaluare, pentru că se fac rapoarte de evaluare odată la 5 ani, deci ultimul a fost publicat în 2006. Deci, dacă comisia noastră aprobă, este de acord cu acest calendar, după audiere voi prezenta proiectul de raport. Apoi uh, vom discuta, bineînțeles, uh, acest proiect de raport. Și apoi votul în comisie va avea loc în martie și în plenară în luna aprilie. se pune problema statutului partidelor politice europene. Sunt de acord cu faptul că partidele politice sunt factori importanți ai democrației noastre, deci un statut sau reguli care să guverneze funcționarea partidelor politice sunt strâns legate de respectarea regulilor democratice, nu doar în statele membre, ci și în Uniunea Europeană în general. Deci, Ideea este să avem o dezbatere um, în care să recunoaștem importanța partidelor politice ca actori instituționali și ca o modalitate practică de exprimare a voinței deci cetățenilor. Vă mulțumesc! Am încheiat acest punct. Cred că toți membrii comisiei sunt de acord cu calendarul propus de doamna Gianacu. Deci pe 26 ianuarie va avea loc această audiere și apoi pe 31 ianuarie putem avea dezbaterea pe acest proiect de aviz. Toată lumea este de acord uh, cu importanța acestui subiect, uh, atât în ceea ce privește finanțarea partidelor uh, din surse publice, cât și recunoscând nevoia unui statut al partidelor politice, un statut transparent, clar și consecvent, care să poată să permite promovarea integrării europene. Vă mulțumim, doamnă Genacu, și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de inițiativa cetățenilor, ultimul subiect pe care trebuie să-l discutăm la această ședință. După cum știți, am avut deja discuții intense legătură cu documentul de lucru, am avut o audiere cu reprezentanții parlamentelor naționale, o a doua audiere cu două personalități experte în, experte în acest domeniu și astăzi raportorii, colega Gurmai și domnul Ramasur, ne vor prezenta proiectul de raport și apoi, dacă sunteți de acord, trebuie să acordăm mandat conform articolului 70 pentru negocieri cu celelalte instituții. Perspectivele sunt promițătoare pentru că în principiu suntem de acord în legătură cu principalele aspecte și sperăm deci că se poate ajunge la un acord în prima lectură rapid. Acest lucru înseamnă că noi trebuie să acordăm un mandat formal unei delegații pentru aceste negocieri. Dau acum cuvântul raportorilor. Cred că doamna Gurmai um, este prima care ia cuvântul. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragă Alain. După cum știți, noi ne-am împărțit foarte bine munca, odată a prezentat el, odată a prezentat, uh, am prezentat eu uh, rezultatele muncii noastre, astăzi este rândul meu. Am făcut o treabă foarte bună, cred, și vreau să mulțumesc în mod special lui Alan și tuturor colegilor implicați pentru că am uh, colaborat foarte bine. Știm cu toții că noua inițiativă europeană a cetățenilor este un subiect care a fost pe ordinea de zi în toate la toate dezbaterile, dezbaterile europene după campania foarte intensivă pentru tratatul de la Lisabona. Și sigur că acest lucru este firesc, pentru că inițiativa europeană a cetățenilor este o oportunitate unică de a da un suflu nou democrației europene, de a consolida participarea cetățenilor la uh, actul decizional uh, european și de a uh, intensifica dezbaterea transeuropeană cu privire la toate valorile europene. Sigur că uh, articolul din tratat nu spune foarte mult, spune numai puțin de un milion de cetățeni uh, care dețin uh, sunt, au naționalitatea unui număr semnificativ de state membre pot să, uh, ini, să depună o inițiativă în fața Comisiei cerându-i să uh, Uh, depună o propunere de inițiativă legislativă atunci când cetățenii consideră că e nevoie de un act normativ la nivel european pentru a pune în aplicare tratatele. Așadar, noi, cei din instituțiile europene, trebuie să vedem cum poate să funcționeze în practică acest principiu teoretic. Comisia pentru Petiții tocmai a dezbătut acest subiect și de aceea Gerald și Diana, care sunt co-raportori, vor veni cu întârziere, că dar mă bucur că colegii de la Comisie și de la Consiliu sunt deja aici. Pot să vă spun că suntem pe deplin conștienți de responsabilitatea pe care o avem. Să ne reamintim că la ultima alegere a Parlamentului European, doar 42% din cetățenii europeni au mers la vot, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte prudenți atunci când introducem acest nou instrument. Dacă reușim să avem un regulament care să ofere o utilizare eficientă a acestui instrument, atunci vom reuși să creăm o punte care să acopere discrepanța, distanța dintre noi și cetățeni. Uh, în același timp, sunt așteptări foarte mari legate de inițiativa cetățenilor și vrem să evităm dezamăgirile și frustrările și sigur că în timpul discuțiilor din ultimele luni uh, deja uh, există anumite dezamăgiri și frustrări pentru că unii dintre cetățeni deja au început să colecteze semnături și a trebuit să le spunem ne pare foarte rău, ă, noi muncim ă, din greu aici, dar nu am reușit să încheiem ă, munca, deci trebuie să mai așteptați. Propunerea comisiei din martie este un text foarte bun și, după cum va spune și Mario și Gabriel, pe care îi văd aici, din echipa lui Mara Șefcovici, eu cred că au făcut o treabă foarte bună. Cu toate acestea, chiar și colegii noștri de la comisie ad, au admis că au trebuit să respecte niște termene foarte strânse atunci când au elaborat documentul și deci sper să fie deschiși la îmbunătățire, pentru că asta ne dorim cu toții. După cum v-am spus, noi uh, am fost patru colegi care am uh, lucrat uh, la acest proiect sub incidența regulii 50 din regulamentul de procedură am colaborat foarte bine cu președinția spaniolă. Vreau să vă reamintesc că am pregătit un document de lucru Uh, din partea președinției spaniole pentru a arăta că ne-am luat foarte în serios uh, sarcina și um, e vorba de președințiile spaniolă, belgiană și maghiară care uh, se ocupă de acest dosar și de aceea îi salut și pe colegii uh, maghiari. Am avut o colaborare foarte bună și cu președinția belgiană, mulțumiri speciale lui Olivier Chastel și echipei sale și sigur că așteptăm uh, cu nerăbdare uh, colaborarea cu uh, președinția maghiară. Am avut discuții nenumărate în întreaga Uniune Europeană pe marginea acestei inițiative, nu doar cu colegi din Parlamentul European, ci și cu reprezentanții statelor membre și, așa cum dragul meu președinte a menționat, de asemenea ne-am întâlnit cu membrii Parlamentelor Naționale. Vreau să Uh, vă reamintesc că și Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social s-au implicat foarte activ. De asemenea, am discutat și cu ombudsmanul să vedem ce părere are dânsul despre acest nou instrument, uh, copilul nostru, dacă pot să-i spun așa. După toate aceste discuții și uh, analize, uh, am avut uh, o abordare foarte simplă. Am dorit să existe cât mai multe inițiative europene ale cetățenilor. să profite de această nouă oportunitate. Și ne dăm seama că pentru asta e nevoie de mai multe modificări ale propunerii Comisiei pentru ca cetățenii să fie motivați să utilizeze inițiativa cetățenilor. De aceea acest instrument trebuie să fie practic. Inițiativa cetățenilor va avea succes numai dacă regulamentul este uh, uh, ușor de utilizat pentru cetățeni, fără a impune obligații uh, greoaie uh, care să creeze frustrare și dezamăgire în rândul organizatorilor. Așadar, obiectivul nostru este de a îmbunătăți proiectul Comisiei în trei moduri. Am dori să existe Mario, te-am salutat deja, dar uh, am spus că și tu faci uh, exact ce, ce am făcut eu și ne dorim același lucru, și anume cetățenii să poată să utilizeze acest instrument mai ușor. El trebuie să fie un instrument puternic, democratic, să nu poată să se facă abuz de el, și uh, să fie utilizat pentru uh, chestiuni de interes european și în interesul cetățenilor. Așadar, acesta trebuie să fie un instrument al democrației participative deschis cetățenii Uniunii Europene și care să se refere la chestiuni de interes european, pentru că de asta avem nevoie. Procesul trebuie să fie cât mai european posibil de la bun început și, de asemenea, să promoveze o mai bună, uh, o mai intensă dezbatere transfrontalieră europeană. Uh, cetățenii trebuie să se organizeze într-un comitet al cetățenilor. Dacă există șapte persoane din șapte state membre, atunci sigur că dezbaterea este una europeană. Acest lucru reflectă și faptul că noi credem că uh, cererea de semnături dintr-o treime din statele membre este mult prea dificil, de aceea noi eh, propunem o cincime. Dar vom discuta aceste chestiuni. Um, ei bine, eh, știm că nu e un exercițiu ușor să eh, colectezi un milion de semnături. Și dacă această sarcină este prea dificilă, atunci cum poți să te aștepți ca uh, persoane fizice să aibă mijloacele pentru a colecta aceste semnături? De aceea, uh, Comitetul Cetățenilor reprezintă un avantaj uh, pentru că dacă cetățenii se organizează de la bun început, atunci vor reuși cu mai mare ușurință să colecteze uh, milionul de semnături necesare, chiar dacă la început există o rețea de un reprezentant în fiecare stat membru care uh, să aștepte pur și simplu uh, înregistrarea oficială pentru a putea lansa procesul de colectare a semnăturilor. Mai mult decât atât, trebuie să existe mai multe versiuni lingvistice. Uh, să uh, nu uitați că eu vin dintr-o țară, uh, din, din Ungaria, limba maghiară este una minunată și trebuie să fie folosită ca toate celelalte limbele Uniunii Europene. Iar faptul că disponibilitatea unei inițiative în toate limbile uh, țărilor vizate va facilita colectarea semnăturilor. Și uh, întreaga procedură trebuie să fie cât mai ușor de utilizat. Unul din punctele cele mai dezbătute a fost uh, verificarea, abordarea admisibilității în doi pași cum le explicăm noi cetățenilor că ei pot să lanseze o inițiativă, să colecteze 300 de mii de semnături, apoi să se oprească, să aștepte câteva luni până când comisia examinează admisibilitatea și în funcție de decizie cetățenii pot continua sau nu. Pentru că dacă nu pot să continue, atunci tot ce au făcut până atunci sunt eforturi risipite. De aceea, cetățenii nu ar trebui să ajungă în situația de a semna uh, inițiative care să se dovedească apoi uh, uh, inadmisibile și sper să reușim să obținem un consens asupra acestui aspect. Să nu uităm că uh, inițiativa cetățenilor uh, implică și obligații de a respecta anumite cerințe. Cerințe pe care am încercat să le uh, minimizăm, dar fără a ajute, aduce prejudiciu uh, valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. În dezbatere am vrut să ne asigurăm că acest aspect este Uh, respectat și de aceea facem trimitere la articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene. Este crucial ca acest proces să respecte cerințele europene în materie de protecția datelor, să fie uh, complet transparent de la început până la sfârșit. Fiecare organizație, asociație sau partid politic vor avea posibilitatea să susțină o inițiativă a cetățenilor europeni pe care o aleg atât timp cât uh, se respectă transparența astfel încât cetățenii să știe foarte bine cine susține o anumită inițiativă înainte să aleagă să o susțină sau nu. Așadar, rezultatul unei, uh, unei uh, inițiative e rezultatul și încheierea cu succes este de importanță crucială, pentru că cetățenii uh, și organizatorii inițiativei uh, orturi, astfel încât nu trebuie să rămână uh, dezamăgiți. Iar comisia, din acest motiv, trebuie să răspundă într-un mod foarte clar și satisfăcător uh, și să explice uh, din ce motive decide să nu uh, prezinte un proiect de inițiativă legislativă în urma unei inițiative care a fost acceptată. Cetățenii, de asemenea, trebuie să aibă garanția că o inițiativă reușită va fi subiectul uh, unei audieri publice la nivel european. Trebuie să vedem cine anume se va ocupa de aceste audieri. Instituțiile europene trebuie să coopereze pentru organizarea acestor dezbateri. Sigur că toate aceste elemente trebuie să fie cunoscute. Cetățenii europeni trebuie să aibă acces la informații clare și detaliate cu privire la modul în care funcționează acest instrument și anume de la criteriile legate de înregistrare uh, și până la audiere de la sfârșit, inclusiv posibilele căi de atac. De aceea comisia trebuie să uh, furnizeze un helpdesk, un ghișeu de informare și de asistență și să ofere asistență uh, pe tot parcursul procesului cetățenilor, organizatorilor inițiativei. Suntem convinși că Parlamentul European trebuie să aibă o poziție unită și puternică dacă dorim ca acest instrument să fie în beneficiul tuturor cetățenilor noștri și cu toții ne dorim acest lucru, sunt sigură. Inițiativa cetățenilor europeni trebuie să fie o realitate funcțională. Este, acest lucru este o datorie a noastră față de cetățeni. A trecut aproape un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și poate că cetățenii se întreabă pe bună dreptate de ce nu pot să utilizeze acest instrument democratic încă. Ce pot să spun? Noi, muncim din greu pentru, a, pentru ca acest instrument să fie accesibil cât mai devreme posibil, dar vrem să ca toată lumea să știe că presiunile legate de timp nu trebuie să scadă calitatea muncii noastre. Pentru că noi suntem factori decizionali răspunzători la nivel european și de aceea trebuie să ne asigurăm că acest instrument va putea fi utilizat în mod corect spre satisfacția cetățenilor. Vreau să subliniez că intrăm aici într-un teritoriu pe care nu-l cunoșteam. Este un instrument unic la nivel european. E ca și cum uh, sărim uh, într-un lac fără a ști cât de uh, adânc este și cât de mare este. Deci trebuie să ne asigurăm că acest instrument este, va fi o poveste de succes a Uniunii Europene și nu am nicio îndoială că toate aceste probleme Uh, vor fi rezolvate și trebuie să vedem cum va funcționa până la urmă instrumentul în practică. De aceea am rugat Comisia să prezinte un raport de punere în aplicare a regulamentului la fiecare trei ani și dacă e nevoie să propună revizuirea regulamentului. Mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc Alan pentru colaborarea excelentă și tuturor colegilor care sunt încă la Comisia pentru Petiții și care sper că ni se vor alătura mai târziu. Haideți să facem ceva în primă lectură dacă reușim sau măcar să ne dăm o șansă bună pentru a ajunge la un acord cât mai repede. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Gurmai, pentru prezentarea dumneavoastră atât de completă. Acum aș da cuvântul colegului Ramasur, cu raportor. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bineînțeles, împărtășesc toate cele spuse de doamna vicepreședinte Gurmai și mă bucur de faptul că avem relații de lucru atât de bune în munca noastră comună. Dacă îmi permiteți, aș dori să completez cele spuse deja. Aș face câteva comentarii în ceea ce privește metoda de lucru și în ceea ce privește conținutul. Referitor la metodă, încă din prima zi, noi ne-am dorit ca în interiorul Parlamentului European, împreună cu celelalte instituții europene și chiar și dincolo de ele, să se conlucreze în mod deschis, pe baza unui dialog permanent, cu dorința de a ajunge la un acord cât mai îmbucurător pentru toată lumea și să ajungem, deci, concret, în plen, în decembrie, cu votul, care să fie cât mai majoritar pentru că ne dorim să instaurăm o procedură. Aici nu e vorba de o alegere care să-i avantajeze doar pe unii, ci e vorba de o procedură care să ne permită să aplicăm o prevedere inovatoare a Tratatului de la Lisabona și care interesează cu siguranță pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Și datorită înțelepciunii dumneavoastră domnule președinte a Comisiei AFCO și datorită acordului obținut în, între președinții de grup, am inițiat acest grup de patru coraportori, din care doi din partea AFCO, în așa fel încât cele patru uh, grupuri politice principale să fie reprezentate în echipa care pregătește raportul pe care îl discutăm. Mai multe comisii parlamentare din, sunt uh, sesizate pentru aviz și mulți de altfel din raportori sunt prezenți în sală și participă la dezbaterile noastre și fie în cadrul comisiei AFCO, fie în cadrul grupurilor politice, fie chiar și în alte contexte, am organizat mai multe audieri, mai multe schimburi de opinii, chiar și sub președinția dumneavoastră, domnule președinte, cu reprezentanții din partea Parlamentelor Naționale, iar obiectivul nostru politic a fost să ajungem la un acord între cele trei instituții care să ne permită să adoptăm regulamentul într-o prima lectură în decembrie. Și pentru asta am avut mai multe contacte informale, apoi formale, fără a avea în momentul de față un mandat din partea coordonatorilor și de altfel scuze pentru asta, însă nu cred că aceștia ne, ne vor, uh, ne vor uh, pune sub semnul întrebării deciziile, dar în cazul în care uh, noi mergem totuși în direcția cea bună. Filozofia noastră este să aplicăm în întregime tratatul. Doar tratatul, dar acesta în întregime. Toate prevederile sale. Iar prima prioritate o reprezintă cetățenii. Vrem să fim cât mai disponibili față de cetățeni, ceea ce, bineînțeles, ne uh, conduce la uh, schimbări importante pe marginea propunerii făcută inițial de Comisia Europeană. Care este obiectivul prevederilor din tratat? Și anume, să dea cetățenilor o posibilitate de a sesiza Comisia Europeană E vorba de aceeași putere pe care o are, de fapt, la rândul său Parlamentul European prin rezoluțiile pe care acesta le adoptă, putere pe care o are de asemenea și Consiliul. Deci, vedem că vom avea trei categorii de actori care vor putea să se sesizeze Comisia Europeană. Parlamentul, Consiliul și cetățenii. Cetățenii, dacă aceștia sunt suficient de numeroși, din suficiente, uh, un număr suficient de state membre. Aceasta este ideea să găsim mijloacele necesare pentru ca procedurile organizate, instaurate, să fie cât mai simple, cât mai ușoare, cât mai accesibile pentru cetățeni. În așa fel încât aceștia să poată să le utilizeze în același mod în care Parlamentul European le utilizează. Acest drept de inițiativă nu este o participare directă la puterea legislativă. Este un drept de inițiativă politică, dar inițiativa strict juridică rămâne în continuare un monopol al Comisiei Europene. Și acest monopol cuprinde competențele Comisiei. Amintesc acest lucru și anume posibilitatea de a uh, estima oportun sau neoportun Uh, de a avea un text legislativ pe acea temă. Comisia este competentă pentru asta, ea are monopolul și dacă Comisia uh, decide că e nevoie de un text legislativ, ea va fi cea care va redacta proiectul legislativ. Iar Parlamentul și Consiliul, din punct de vedere juridic, nu au dreptul decât să lucreze pe baza unor texte înaintate de Comisia Europeană. Amintesc acest lucru pentru că este foarte important în așa fel încât să ajungem la anumite prevederi concrete pe care le vom propune ulterior. Deci, Față de cetățeni, ne dorim să fim cât mai disponibili. Ceea ce înseamnă că recunoaștem anumite drepturi cetățenilor, dar le recunoaștem în același timp și datoriri. Dreptul la simplicitatea procedurii, simplitatea procedurii și aici am făcut un progres imens în ceea ce privește uh, propunerea inițială a Comisiei care ar fi împiedicat de fapt orice inițiativă cetățenească să ajungă la bun sfârșit. 300 de mii de semnături, Consiliul spunea poate că ar fi mai bine 100 de mii, oricum nu era realist deloc. Noi propunem să îmbinăm decizia legată de înregistrare și admisibilitate și să nu avem decât o singură condiție, și anume colectarea semnăturilor. 7, 8, 9 semnături în cadrul unei organizații, aș spune eu, de persoane care de fapt sunt autorii inițiativei, care să provină din X state membre diferite și care să prezinte anumite garanții. Noi plecăm de la ideea că în momentul în care această inițiativă este lansată de persoane care vin din numărul de state membre uh, care corespunde cu numărul minim necesar, în așa fel încât inițiativa să fie recunoscută ca fiind valabilă, nu ar trebui să mai existe alte condiții suplimentare uh, ce să fie impuse. Plecând de la aceste prevederi, referitoare la simplitatea demersului, mai există anumite puncte pe marginea cărora raportorii și salut colegii din partea Comisiei PETI, care tocmai au ajuns în sală, Uh, nu au exact aceeași opinie, spre exemplu, în ceea ce privește durata, timpul uh, în care se pot colecta semnăturile, 12 luni, 18 luni, depinde. Uh, noi, pentru a ușura lucrurile, am încercat să permitem autorilor uh, inițiativei să colecteze un maxim de semnături și am reușit să ajungem la un acord între noi să ne mulțumim între ghilimele de, vârstă, de o vârstă legală de 16 ani. Poate că aici vom avea dificultăți cu Consiliul, și am propus de asemenea ca numărul minim de țări să fie o cincime din numărul total, în timp ce Comisia și uh, uh, Consiliul cer o treime. În același timp, mai există și un drept de informare, dreptul la informații în ceea ce vrește procedura în sine și modul în care aceasta evoluează. Vreau să vă explic. Nu trebuie ca cetățenii să fie lăsați să se angajeze într-o procedură, într-un demers, pentru care nu ar ști care ar fi evoluția ulterioară posibilă sau pentru care ar putea să existe, știu eu, vreo neînțelegere. Și neînțelegerea evidentă pe care trebuie să o limpezim încă de la bun început și asta tocmai ne dorim să facem în expunerea de motive și în considerente și poate că ar trebui de asemenea să prezentăm acest lucru odată ce regulamentul va fi aplicabil. Uh, Neînțelegerea este următoarea. Nu e pentru că s-au primit, odată ce s-au primit un milion de semnături, asta nu înseamnă că acea inițiativă devine automat o lege europeană. E vorba de o inițiativă politică, dar inițiativa juridică revine comisiei. Deci, am vorbit despre drepturile cetățenilor. Acum, haideți să vorbim și despre îndatoririle lor. Dați-mi voie, mă scuz. Mă scuzați mai există un alt punct care e foarte important și anume dreptul la o supraveghere sau monitorizare politică. Cu alte cuvinte, modul în care va evolua această inițiativă care îndeplinește condițiile, care are milionul de semnături și așa mai departe, nu va duce în mod automat la o nouă lege europeană sau la modificarea unei legi europene deja în vigoare. Acest lucru ține de competențele Comisiei. Trebuie să clarificăm acest lucru încă de la bun început uh, pentru toți cetățenii care vor semna. Dar, și spun asta și pentru colegii noștri din Comisia PETI care au insistat foarte mult asupra acestui aspect și am fost de acord cu asta și l-am introdus în proiectul de raport și cu siguranță că vom putea îmbunătăți lucrurile, ce putem spune? Că dacă un milion de semnături sunt Uh, colectate, acești cetățeni europeni tre- au dreptul să fie ascultați, au dreptul să existe o dezbatere, au dreptul ca și Comisia Europeană să examineze cerința lor și în ipoteza în care nu există o urmare legislativă concretă, atunci Comisia trebuie să justifice acest lucru, să motiveze această decizie. Și dacă noi constatăm că preocuparea, îngrijorarea cetățenilor este una legitimă, dar că aceasta nu se traduce în lege, atunci noi avem o obligație morală, o obligație politică să încercăm să a, dăm cetățenilor o altă formă de răspuns. Deci, dreptul cetățenilor drepturile acestora, simplitatea procedurii, informare completă în ceea ce vrește procedura și evoluția ulterioară a acesteia, ceea ce e posibil, ceea ce nu e posibil și oricum, dacă procedura merge până la capăt, monitorizare politică. Acum, în, ca o contrapartidă, există și îndatoriri pentru cetățeni. Voi explica două dintre ele, și anume, prima, obligația de a respecta tratatul și valorile exprimate de acesta. E o, valoare, e o obligație, o îndatorire fundamentală. Deci nu putem să introducem în regulament o prevedere care ar merge dincolo de ceea ce prevede tratatul. Această inițiativă nu se poate referi decât la o competență strictă a Uniunii Europene și pentru care Comisia Europeană are posibilitatea, competența de a înainta un text legislativ. Deci, subiecte care ar presupune o modificare a tratatului sau care ar presupune uh, un subiect legat de extinderea Uniunii Europene, sunt subiecte care nu pot fi admise în această inițiativă. Bineînțeles, acest lucru e valabil și pentru respectarea valorilor europene. O altă obligație uh, fundamentală o reprezintă transparența. Noi am dezbătut îndelung acest subiect. Știu că anumite, în anumite comisii sesizate pentru aviz există puncte de uh, vedere diferite de ale noastre și ar fi interesant să continuăm dezbaterile astăzi împreună pe această temă. Noi considerăm că este suficient ca 7, 8, 9 cetățeni să semneze un proiect de inițiativă cetățenească dacă aparțin, vin din state diferite, acest criteriu este suficient pentru a lansa demersul, dar au obligația de a fi absolut transparenți în ceea ce privește sprijinul politic și financiar de care se bucură. Pot fi susținuți de o întreprindere multinațională, pot fi susținuți de un partid politic, pot fi susținuți politic și financiar, foarte bine, nicio problemă, perfect. Nu interzicem nimic, dar impunem această obligație de transparență în așa fel încât să nu existe niciun fel de minciuni uh, referitor la uh, această inițiativă cetățenească. Iată deci observațiile principale. Noi ne-am dorit să fim cât mai disponibili față de uh, cetățeni, dar ne dorim să fim disponibili și față de statele membre. Dacă vrem să avem acordul guvernelor, e bine, trebuie să ținem seama și de îngrijorările lor, care sunt legitime. Iar îngrijorările lor se concentrează pe cea de-a doua etapă a procedurii, și anume Uh, etapa de colectare a semnăturilor, de verificare a semnăturilor. Prima etapă este etapa de înregistrare, de depunere a uh, inițiativei. A doua etapă este colectarea semnăturilor și cea de-a treia este urmarea monitorizarea politică. Referitor la a doua etapă, aici ne confruntăm cu o dificultate pe fond, pentru că e o dificultate importantă și am fi vrut, de altfel o opinie împărtășită de multe comisii competente, am fi vrut să insistăm asupra nevoii de a avea mijloacele cele mai simple de colectare a semnăturilor în așa fel încât să nu îngreunăm demersul și cetățenii să se descurajeze și să se lase păgubași dacă li se cere prea multe documente, prea multe informații referitor la identitate, adresă și așa mai departe. Dar statele membre cărora le revine controlul identității cetățenilor și deci controlul uh, semnăturilor, în așa fel încât să nu existe semnături în dublu, uh, să ne asigurăm de faptul că persoanele care au semnat au într-adevăr un minim de 16 ani, că sunt într-adevăr cetățeni ai Uniunii Europene și nu cetățeni din afară. Deci și așa mai departe. Ei bine, statele membre au totuși nevoie de un minim de garanții. Iar dificultatea cea mai mare este că aceste garanții sunt diferite de la stat la stat. Și iată că aici ne confruntăm cu o problemă politică pe fond. O diferență de opinie între Parlament și Consiliu. Bineînțeles, ne dorim să fim cât mai disponibili și pentru comisie și față de comisie. Însă până în prezent, într-adevăr, am uh, lucrat, uh, uh, am conlucrat cu comisia și respectăm pe deplin rolul său competența sa acordată prin tratat vis-a-vis -vis de această chestiune și suntem convinși că vom reuși să ajungem la un acord acceptabil pentru toată lumea. Ne dorim de asemenea să fim disponibili și opiniei Parlamentului European. Întrebarea este următoare. Odată ce regulamentul va intra în vigoare, ce va face Parlamentul European cu acest regulament? trebuie să ne punem deja întrebarea aceasta acum pentru a prevedea eventual vreo posibilitate deja în regulament. În momentul de față, poziția noastră este mai degrabă restrictivă. Ideea fiind, cu cât mai puțin se vorbește în regulament despre Parlament, cu atât mai mult Parlamentul va avea o marjă de manevră ulterior. Vă explic. Parlamentul nostru poate să utilizeze orice subiect lansat de o inițiativă cetățenească. Fiecare din comisiile noastre parlamentare poate organiza o audiere publică, o dezbatere publică în orice moment. Deci acest lucru s-ar putea aplica și față de această procedură. Dacă o uh, comisie parlamentară sau un grup politic parlamentar sau chiar și plenara uh, Parlamentului dorește să încurajeze o inițiativă cetățenească încă de la bun început sau la, în etapa de colectare a semnăturilor sau poate din potrivă să avertizeze uh, opinia publică referitor la anumite inițiative cetățenești, E bine, dacă Parlamentul dorește să uh, organizeze audiere înainte de colectarea semnăturilor, poate face acest lucru în momentul de față. Dacă Parlamentul dorește să intervină în, în momentul în care deja un milion de semnături au fost colectate și momentul în care Comisia uh, este sesizată, nicio problemă. Parlamentul poate să facă acest lucru. Oricum, Parlamentul va fi sesizat după decizia dată de Comisia Europeană. Dacă Comisia Europeană nu propune nicio urmare legislativă și uh, inițiativa nu va avea nicio urmare, bine, Comisia va fi obligată să se explice în fața Parlamentului, să explice de ce preocuparea, îngrijorarea cetățenilor nu se traduce în text legislativ și atunci Parlamentul poate organiza o dezbatere. Deci, întrebarea este aceasta. Dar... Uh, acest lucru e valabil și pentru alte organisme europene. Spre exemplu, am discutat cu Comitetul Economic și Social, am discutat cu Comitetul Regiunilor, am discutat cu Mediatorul European. Uh, chiar și aceste instituții pot interveni. Aceste instituții nu au făcut uh, propuneri formale pentru ca eventuala lor participare la procedură să fie deja introdusă negru pe alb în proiectul de regulament. Dar e eventual o chestiune pe care o putem uh, dezbate identic, același lucru și pentru parlamentele naționale. Am uh, constatat în schimburile noastre de opinii cu parlamentele naționale că nici acestea nu erau uh, prea doritoare să fie uh, citate nominal în raport, în regulament. Dar trebuie să știm că problema este una complexă și poate că va trebui să luăm decizii de la caz la caz în funcție de subiectele evocate de aceste inițiative cetățenești, în funcție de, de monitorizarea politică. Să vedem care va fi rezultatul concret la care vom ajunge. Va trebui să încercăm să precizăm lucrurile. Cum anume vrem să uh, evolueze acest demers în sânul Parlamentului European. Iar pentru asta, poate că ar trebui să prevedem deja acum precis, în, deja în regulament. Sau, eventual, a doua posibilitate ar fi uh, să plecăm de la ideea că dacă nimic nu este scris în regulament, totul este posibil. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ramasur, ne-ați făcut o prezentare foarte completă, precisă și clară. Și trebuie să mulțumim tuturor raportorilor pentru tot ceea ce au făcut până acum. Au dat dovadă de multă precizie și punctualitate. Am multe solicitări de luarea cuvântului. Prima persoană care cere cuvântul este colegul Öfner, raportor pentru Comisia pentru Petiții. Ja, liebe Mulțumesc. Dragi colegi, dragi colegi, Zita Gurmai și Alana Masur au prezentat foarte detaliat propunerea noastră comună astfel încât nu vreau să aduc niciun fel de lămuriri suplimentare. Cred că e nevoie de timp pentru a discuta în comisie. Îi sunt extraordinar de recunoscător, le sunt uh, extraordinar de recunoscător pentru colaborarea foarte bună, pentru că acum facem un experiment. Patru raportori lucrează împreună la un raport în numele Parlamentului European. Uh, chiar dacă din punct de vedere juridic e vorba de două rapoarte, unul pentru Comisia pentru Petiții și unul pentru Comisia competentă în fond, și anume Comisia pentru Afaceri Constituționale. Însă am uh, colaborat, am lucrat tot timpul uh, împreună pentru a formula o poziție comună a Parlamentului European și în numele meu pot să vă spun că această colaborare funcționează extraordinar de bine și mă bucur foarte mult. E o adevărată plăcere să uh, colaborez cu acești uh, colegi și e foarte uh, bine că avem poziții foarte clare, pe de o parte, și pe de altă parte suntem capabili să ajungem la un acord, la o soluție comună, astfel încât Parlamentul să aibă o voce puternică în uh, discuțiile ulterioare cu Comisia și Consiliul. Vreau să mă limitez acum la punctele pe care Diana Wallis și cu mine, ca raportorie din partea PETI, uh, ei bine, la aceste puncte noi avem mici uh, opinii divergente față de uh, opiniile prezentate aici. Însă, trebuie să vă spun dinainte că, uh, dată fiind colaborarea atât de bună, eu sunt convins că, până la urmă, vom ajunge la o poziție comună pe toate subiectele. pentru că deja am reușit să găsim consens pe foarte multe puncte. Punctul poate cel mai important, unde există o ușoară diferență de opinii, este audie, sunt audierile și rolul Parlamentului European. Pentru noi este absolut esențial ca aceste audieri să aibă loc și, de asemenea, Comisia nu poate să fie scutită de această obligație. Și vreau să uh, prezint aici câteva chestiuni legate de conținut. Nu vorbim despre un instrument al democrației directe. Nu este vorba despre un instrument prin care cetățenii iau decizii sau uh, pot să uh, creeze instrumente legislative. Nu. Este vorba de un instrument al democrației participative și anume cetățenii pot să facă propuneri. Și uh, Alana Masura a spus pe bună dreptate că acești cetățeni au o serie de drepturi, dar și o serie de obligații prin acest regulament. Obligații pe care ei trebuie să le respecte. Câte uh, semnături, câte state membre, care sunt termenele și așa mai departe. Însă ce creăm noi aici este un instrument de dialog între cetățeni și instituții și considerăm că obligațiile trebuie să existe de ambele părți. Adică trebuie să existe o procedură clară. Dacă cetățenii au reușit să colecteze un milion de semnături, comisia trebuie să respecte anumite obligații. Și noi considerăm că, în acest caz, comisia, ca destinatar al uh, Uh, cetăț inițiativei cetățenilor este responsabilă pentru organizarea unei audieri publice. Cu plăcere, sigur, uh, și noi din alte instituții colaborăm, noi din Parlament vom colabora la organizarea unei astfel de audieri. Poziția noastră, așadar, este de implicare uh, implicarea a Parlamentului European și a altor instituții, însă obligația este fundamentală a Comisiei Europene. Și această formulare se găsește la considerentul 17 din uh, proiectul de raport și se regăsește apoi din nou la articolul 11 uh, aliniatul C. În al doilea rând, dorim să introducem niște termene pentru comisie. În primul rând, trei luni pentru a verifica inițiativa cetățenilor înainte de organizarea unei audieri și apoi un termen de un an în cadrul căruia comisia trebuie să ia o decizie cu privire la măsurile pe care le ia în privința inițiativei, dacă va uh, prezenta propuneri legislative sau nu. În decursul acestui an, așadar, trebuie ca un astfel de uh, proiect să fie inclus în programul de lucru pentru anul viitor sau, dacă nu, atunci trebuie să fie date explicații foarte clare uh, de ce anume nu dorește să prezinte un proiect de inițiativă legislativă. Noi dorim, după cum spuneam, să ajungem la o soluție comună. Există mici diferențe de opinie cu privire la uh, calendar. Noi, în Comisia de Petiții, considerăm că 12 luni este un termen prea scurt pentru colectarea semnăturilor. Sigur că asta depinde de modul în care vedem această inițiativă. Ideea nu este de a crea un instrument pentru partidele politice. Vreau să spun acest lucru foarte clar și deschis. Este un instrument pentru cetățeni. Nu un instrument pentru uh, cei uh, mari, pentru marile asociații care sunt bine organizate la nivel european și cărora le este foarte ușor să uh, adune un milion de semnături într-un timp scurt. Nu. Dorim să creăm un instrument care să dea ocazia unor inițiative noi care să vină într-adevăr din sânul populației. Cetățenii trebuie să utilizeze acest instrument. Dacă este creat un instrument pentru cei care oricum au o voce foarte puternică la Bruxelles prin lobbyiștilor, atunci uh, nu creăm instrumentul pe care uh, îl avem în vizor acum. Nu, de asemenea, nu dorim să creăm un instrument pentru uh, proteste, pentru inițiative împotriva uh, a ceva. Nu este vorba despre un fel de cortină politică în spatele căreia să demonstreze mulți oameni. Nu, nu despre asta e vorba. Ideea este de a implica pe cetățeni la dezvoltarea viitoare a Europei, de a le face uh, posibilă uh, prezentarea de inițiative care pot să fie noi interesante uh, Ceea ce înseamnă că trebuie să comunicăm foarte bine și experiența pe care o avem cu instrumentele uh, democratice în statele membre ne arată că un termen foarte scurt de colectare a semnăturilor împiedică uh, prezentarea unor astfel de inițiative și mai ales că vorbim despre o inițiativă la nivel european, acest termen trebuie să fie semnificativ mai, uh, mai uh, lung, pentru că e vorba de 27 de state membre, e vorba de multe limbi și acest termen de 12 luni înseamnă pur și simplu că în momentul în care au expirat 12 luni și nu s-a ajuns la, uh, să zicem, s-a ajuns doar la 900.000 de semnături, Asta înseamnă că toate aceste 900.000 de semnături sunt declarate um, invalide pentru că nu s-a ajuns la cifra necesară. Nu vedem niciun fel de motiv juridic pentru această um, pentru fixarea acestui termen la 12 luni, după care totul să devină nevalabil, am dorit ca acest termen să fie extins la 18 luni. Și Comisia Libe a considerat că e, nevorba, e nevoie de 24 de luni. Noi credem că 18 luni e un compromis rezonabil. Acestea sunt uh, diferențele de opinie, dar acestea sunt mici diferențe de opinie între noi. Um, dar luăm uh, în considerare foarte serios argumentele celelalte părți și am prezentat deja un proiect de raport foarte bun care este discutat azi la PETI, va fi discutat și la AFCO. Cei patru raportori uh, colaborează extraordinar de bine și eu cred că acest experiment este un uh, exemplu care ne arată că și pe viitor vom putea să colaborăm la fel de bine atunci când avem dosare de interes uh, uh pentru mai multe grupuri politice și mai multe comisii. Uh, prezentările au fost făcute foarte, foarte bine și aștept cu nerăbdare uh, și critici, dar și propuneri de îmbunătățire. Grație, prima... Vă mulțumim. Înainte de a da cuvântul colegului Daf, care a cerut cuvântul, urez bun venit doamnei Sigmund, raportor pentru uh, Comitetul Economic și Social, care s-a aflat printre noi deja în iulie pentru a-și exprima, a-și prezenta avizul. Vă mulțumesc pentru prezență. Deci, dacă doriți să spuneți ceva, puteți să o faceți. Da, domnule președinte, vă sunt recunoscătoare pentru faptul că pot să particip la această ședință. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor pentru posibilitatea de a discuta cu dânsii despre acest subiect și mă bucur foarte mult că, de fapt, văd că avem cu toții aceleași obiective și aceleași uh, dorințe pentru această inițiativă. Sunt pe deplin de acord cu ceea ce s-a spus astăzi aici. Nu este un instrument al democrației directe, este vorba de un instrument pentru activarea, pentru implicarea cetățenilor. Noi subliniem faptul că această inițiativă este și un instrument uh, Uh, de a crea uh, spațiu public european, o sferă publică pentru discuții. Și în acest context, uh, Comitetul Economic și Social European dorește să fie implicat, implicat în limita competențelor sale, să-și aducă contribuția pentru crearea unui instrument care să implice la proiectul european cetățenii activi. Vreau să mulțumesc pentru acest document și pentru toate cele prezentate astăzi, eu cred că în uh, instituțiile europene cei care suntem interesați de un anumit subiect trebuie să colaborăm astfel încât să ajungem la uh, o decizie comună și fiecare trebuie să-și aducă contribuția sa. Mulțumesc! Da, Vă mulțumim. Domnul Daf are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care și-au exprimat, și explicat poziția. Aș avea câteva întrebări și observații. În primul rând, în legătură cu amendamentul 4, care se referă la numărul statelor din care trebuie să provină semnăturile. În tratat se prevede că aceste semnături se provine dintr-un număr semnificativ de state membre. Am spus acest lucru, am, am, am pus această exprimare în tratat expre pentru că, tocmai având în vedere caracterul multinațional al uh, inițiativei și eu personal nu cred că o cincime din state este un număr semnificativ și aș prefera să se păstreze propunerea de o treime care a fost făcută de comisie. De asemenea, mi se pare bizar faptul că raportorii propun ca semnăturile să vină dintr-o cincime din state, dar în același timp, atunci când vorbesc despre organizarea așa numitului Comitet al Cetățenilor, vorbesc de proveniența acestora din șapte state. O cincime din 27 cred că este șase the, the, the failure to be consistent. Nu mi se pare că există o consecvență aici între cele două aspecte. Și tocmai pentru că vorbeam despre um, Comitetul Cetățenilor, amendamentul 6, nu prea înțeleg de ce este necesar acest Comitet al Cetățenilor. Tratatul nu prevede nimic în legătură cu organizarea acestei inițiative. Vorbește doar de sprijinirea ei de către un milion de cetățeni. Am impresia că pentru că dacă impunem un comitet al cetățenilor care să provină din șapte state membre, mi se pare absolut lipsit uh, de interes acest filtru suplimentar, acest prag suplimentar care se impune. Și cred că ar fi nevoie de legislație secundară pentru ca un astfel de comitet uh, să se formeze în mod legal și astfel s-ar înregistra întârzieri în proces și s-ar impune, s-ar impune obstacole birocratice suplimentare. Partidele politice uh, organizațiile profesionale sau sindicatele uh, nu ar avea dificultăți majore în a trece peste aceste obstacole, dar cetățenii de rând ar avea dificultăți majore pentru a găsi uh, șase colegi, uh, dar practic persoane străine din șase alte uh, țări pentru a um, se alătura lor. Mm propunerile cele mai bune nu provin întotdeauna dintr-o comisie sau dintr-un comitet. Bineînțeles, cu excepția Comisiei AFCO. La amendamentul 12 vorbiți de, spuneți în absența unei uh, autorități electorale, în lipsa unei autorități electorale. Uh, Aș vrea să știu dacă există propunerea de a stabili o astfel de autoritate și o propunere asociată de uh, reformulare a proporționalității degresive ca formulă de distribuire a locurilor uh, din Parlament. Deci, este important ca cele două acte normative să fie consecvente unul cu altul și să meargă în paralel. Mai am și alte întrebări. Ce se întâmplă dacă printr-o inițiativă s-ar propune ca Parlamentul să legifereze în domenii în care Parlamentul are un drept de inițiativă. Aceeași ambiguitate ar apărea și în cazul în care în Consiliu mai multe state membre pot uh, să fie la originea unei propuneri de text legislativ în domeniul justiției și afacerilor interne, de exemplu. excludem aceste domenii sensibile de interes pentru cetățeni, în care Consiliul și Parlamentul uh, au drept de inițiativă? Domnul Lamassu a spus că consideră că prin inițiativa cetățenilor nu trebuie să accepte un apel la schimbarea tratatelor. are dreptate dacă e vorba despre modificarea unui articol, dar cred că ne va fi foarte greu să explicăm cetățenilor care știu că Comisia și Parlamentul au dreptul de a propune modificări ale tratatelor, deci le va fi greu să le explicăm cetățenilor, unui milion de cetățeni, că inițiativa lor este nulă și neavenită dacă cer o modificare rezonabilă a tratatului. În fine, ce se întâmplă dacă printr-o inițiativă se cere o modificare a planurilor bugetare ale Uniunii Europene, o schimbare în cheltuielile uh, Uniunii Europene. Acest lucru ar impune o modificare a um, cadrului financiar multianual. Comisia nu va accepta o astfel de inițiativă? nici în cazul în care este o propunere, o propunere bună. Mulțumesc. Onorevole Scholz. Domnul Scholz are cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor și vreau să atrag atenția asupra faptului că ne așteaptă de fapt a avut loc deja o muncă foarte serioasă și intensă în ultimele luni. Au fost audieri, au fost uh, tot felul de discuții, dezbateri cu tot felul de instituții, organizații și din afara Parlamentului European. Și eu cred că astfel Parlamentul European a avut o abordare foarte ofensivă uh, în privința acestui instrument viitor și astfel deja a creat uh, legătura cu dezbaterea publică. Cred că este foarte important, așa cum a spus și Zita Gurmai, ca după uh, participarea foarte scăzută la alegerile pentru Parlamentul European, trebuie cu toții să ne gândim cum putem să um, depășim acest deficit democratic în Uniunea Europeană și acest instrument poate să aducă o contribuție și noi, prin acest instrument, putem să contribuim la o mai bună implicare a cetățenilor în politică. Nu vreau să încep acum să număr toate abordările corecte care se găsesc în acest uh, proiect, fie că e vorba de condițiile tehnice, uh, pragurile trebuie să fie cât mai scăzute posibil, uh, um, cetățenii trebuie să aibă o posibilitate cât mai bună de a se implica, de a utiliza acest instrument. Mai degrabă aș vrea să vorbesc despre un subiect care e important pentru mine, e vorba de, de conținut. Și acesta se găsește la alineatul 7. A fost formulat la alineatul 7 și joacă un rol foarte important Uh, în discuția de astăzi relația dintre democrația directă și așa participativă. Cred că ar trebui să ne gândim un pic foarte bine. Sigur că așteptările cetățenilor privind politica europeană se um, leagă întotdeauna de propria percepție asupra politicii, pentru că nu trăim undeva suspendați în aer. Politica europeană este concretă, așa ca și politica națională, politica regională, locală. Așadar, și de cetățenii sunt afectați de această politică și trebuie să vadă această această legătură cu viața lor de zi cu zi și trebuie să-și pună întrebarea dacă au șansa de a influența această politică. Și dacă ne gândim la acest instrument, e bine, cred că așteptările cetățenilor sunt atât de ridicate încât dacă nu le spunem foarte clar din start, dacă nu le explicăm că nu e vorba de un instrument al democrației directe, atunci trebuie să ne dăm seama că vom ajunge la situații în care cetățenii vor fi dezamăgiți și vor fi dezamăgiți de politica la nivel european. Pentru că vor lega dezamăgirea um, provocată de eșoarea unei inițiative de politica europeană în general. Și poate că ar trebui să introducem un pasaj în text în care să uh, clarificăm această zonă, așa numită, așa, această zonă gri și anume, există instrumente care nu sunt uh, cuprinse în tratatul de la Lisabona, dar care le dau posibilitatea cetățenilor să se implice în viața politică. Și politicienii de la Comisie și Consiliu dată fiind situația economică în care se, găsesc, uh, se găsește astăzi Uniunea Europeană, poate că ar trebui modificat tratatul. De ce politicienii sunt singurii care să se gândească la aceste lucruri? De ce, nu, de ce să nu poată face și cetățenii? Trăim într-o situație foarte complicată, avem toate aceste discuții despre uh, supravegherea financiară, guvernanța economică, care au toate efecte foarte concrete asupra cetățenilor, asupra vieților. De aceea cred că ar trebui să introducem un pasaj în text în care să spunem clar că subiecte care nu intră sub incidența acestui instrument trebuie să poată fi ridicate de cetățeni, să fie puse în discuție și atunci Parlamentul și Consiliul sunt uh, instituțiile care să preia aceste uh, um, aceste inițiativele cetățenilor și să le dea mai departe comisiei, să le înainteze comisiei uh, la rândul lor în numele cetățenilor. Pentru că această, această zonă nu este clarificată și cred că ar trebui să fie acoperită în mod clar. Mulțumesc. Având în vedere că trebuie să terminăm la ora 12 și jumătate, trebuie să ne organizăm, pentru că mai am șase persoane înscrise la cuvânt și apoi trebuie să dau cuvântul reprezentantului comisiei și trebuie să dăm posibilitatea de a reacționa raportorilor Ramasur și Gurmai. Deci, în consecință, închid lista oratorilor, citesc numele celor înscriși și iată Meche. Tein, Guerrero e Tarkovski. Chiudo su... Și deci acum închid lista. Închei lista celor înscriși și apoi, făcând un mic calcul matematic, nu pot să dau mai mult de 3 minute fiecăruia. Acum, 3 minute uh, colegei Iatermachi. Hai. Sorry, I didn't hear. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Pe scurt, M-am bucurat să aud că cooperarea dintre raportori a fost excelentă, pentru că, după cum a spus domnul Lamasur, trebuie să, ca acest raport să fie abordat cu cât mai multă maturitate. Vreau să spun câteva lucruri în legătură cu mandatul pentru echipa de negociere Cred că este important ca principalul obiectiv al Parlamentului este ca inițiativa cetățenilor să fie cât mai simplă și cât mai ușor de folosit uh, posibil. După cum se scrie aici, cel mai important este ca verificarea admisibilității să aibă loc cât mai devreme. pentru că dacă intervine mai târziu, situația ar deveni foarte dificilă. Apoi trec la punctul 4 de pe, uh, din propunere. Se spune că Parlamentul dorește să se ceară cât mai puține informații personale posibil. Sunt de acord, nu trebuie să se ceară numărul Parlamentului sau numărul codul numeric personal sau numărul cărții de identitate. Da, apoi aș dori să subliniez și alte aspecte. Cred că este foarte important ca decizia legată de admisibilitate să poată să fie contestată doar la Curtea Europeană de Justiție și sau pe lângă ombudsman. Dacă există motive de, um, a reclam, de a face reclamație de proastă pe, din motive de proastă administrație din partea cetățenilor sau a Parlamentului. Și uh, trebuie să spun că sunt de acord cu colegul Daf, care a spus că inițiativa trebuie, ar trebui să fie și în domenii legate de, posibilă și în domenii legate de modificările tratatelor. Și sper că vom putea depune, face o modificare în această direcție. Un alt, uh, o altă opinie personală, pentru mine este foarte greu să se obțină semnăturile doar din partea cetățenilor și nu și din partea celor care au reședința în statele membre, pentru că se pune problema egalității și o problemă foarte practică, pentru că dacă facem, colectăm semnături și anumite persoane care sunt, uh, au reședința în statele membre și doresc să semneze, dar nu pot, Deci ar fi bine ca și cei care au reședință în statele membre să poată să semneze. Deci ar fi bine să ne mai gândim o dată la aceste lucruri. Mulțumesc! Grazie, onorevole Mulțumesc! Doamna Corața, care poate să vorbească ce limbă dorește, dar nu există interpretare înspre finlandeză, deci poate să vorbească limba mea dacă dorește sau altă limbă. Mulțumesc, domnule președinte. Este un italian uh, propune altei persoane să vorbească limba lui. Uh, Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, că dați dovadă de deschidere și de participați, vă implicați la proces ca raportor din umbră pentru PPE la LIBE. Uh, am exprim, am exprimat, ne-am exprimat punctul de vedere de-a lungul întregului proces și mă bucur mult că mă aflu astăzi aici. La Libe, săptămâna trecută am votat în legătură cu două aspecte pentru care doresc să cer uh, sprijinul colegilor. Încep cu aspectul cel mai simplu. În spiritul despre care ați vorbit, uh, al deschiderii, uh, participării și accesibilității chestiunilor europene pentru cetățeni, să nu considerăm doar criteriul reședinței permanente, ci și a naționalității, pentru a da și posibilitatea cetățenilor europeni care trăiesc în țări terțe să poate uh, poată să folosească acest instrument. Și după părerea noastră, În articolul, la articolul 7 am adoptat un amendament la LIDE care spune cei care au reședință permanentă trebuie să Uh, poate semneze ca prim criteriu, dar se poate semna și pe baza naționalității. Astfel se rezolva și o altă problemă. De exemplu, în exemplul Belgiei. În Belgia trăiesc mulți, uh, multe persoane care nu au o naționalitate belgiană la Bruxelles și aceștia, dacă ar uh, fi, dacă s-ar folosi criteriul reședinței permanente, ar umple cota Belgiei. De aceea propun uh, să se uh, considere atât criteriul uh, reședinței permanente cât și cea a naționalității. O a doua, al doilea aspect este legat de transparență. Suntem de acord cu domnul uh, Lamasur că transparența financiară trebuie să fie maximă, dar aș spune că ar trebui de asemenea să se interzică primirea finanțării din partea unor partide politice și grupuri politice. Folosim fondurile pentru uh, informare ale grupurilor noastre pentru a uh, finanța inițiativa cetățenilor? Uh, ne vom finanța campaniile politice prin inițiativa cetățenilor? Deci, cred că ar fi bine să se interzică astfel de finanțări pentru a transmite un mesaj politic clar că suntem foarte firmi și fermi și nu uh, permitem abuzuri în scopuri, pentru promovarea unor scopuri strict politice. Aș dori să vă propun să sprijiniți amendamentul adoptat la LIBE în acest sens. Al treilea aspect, care este cel mai important, după părerea mea, se referă la uh, relația dintre democrația reprezentativă și cea directă. Dacă noi șapte sau nouă dintre noi putem să organizăm o inițiativă uh, care uh, scopul unde sunt cetățenii. Noi suntem într-adevăr cetățeni, dar ne putem exprima prin democrația reprezentativă. Dacă dorim să fim serioși și luați în serios, dacă dorim să transmitem cetățenilor un mesaj politic clar, și anume că dorim uh, să sporim participarea, dorim ca Uniunea să fie mai accesibilă și așa mai departe, trebuie să fim consecvenți și să spunem politicienii aleși nu trebuie să poată să organizeze o inițiativă a cetățenilor. Pot să o sprijine, să semneze, pot să stimuleze dezbaterea publică, dar nu trebuie să poată să fie inițiatorii acestei inițiative pentru că astfel se denaturează obiectivul nostru. Vă mulțumesc! Președintele cele vorbitoarei să încheie. La Comisia pentru Cultură s-a adoptat de asemenea un amendament pe care vă propun să-l sprijiniți. Mulțumesc! Parola. Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele inițiativa cetățenilor implică faptul că conținutul unei, aceste, unei astfel de inițiative uh, este la latitudinea cetățenilor. Atunci când cetățenii votează la alegeri sau la referendum, răspund la o întrebare închisă. Aleg candidatul sau spun da sau nu la o anumită propunere. Dar inițiativa cetățenilor se dorește a fi un instrument diferit și din formulare se înțelege că uh, această inițiativă este în totalitate la latitudinea cetățenilor, însă aceste aparențe pot fi înșelătoare. Pentru că ideea nu este de a da uh, drept de inițiativă cetățenilor, ci de a le da o libertate foarte controlată de a uh, depune o inițiativă. Aici, aici se spune ce li se permite cetățenilor să facă și să spună. Dacă ne uităm la articolul 4 din propunerea comisiei, se spune că inițiativele vor fi judecate, a, a, inițiativele care sunt considerate a fi neserioase, orice o fi însemnând asta, sau că nu um, sunt în mod manifest împotriva intereselor Uniunii, vor fi respinse. Dar aceste criterii sunt subiective. Uh, respectul pentru drepturile omului, democrația, demnitatea umană, uh, toate aceste principii sunt foarte bine, majoritatea oamenilor sunt foarte bune, dar sunt uh, oarecum subiective. Majoritatea oamenilor se declară democrați, cu toate că nu sunt. Și ar spune că ei și prietenii lor sunt democrați, iar oponenții nu. Când Uniunea Europeană vorbește de drepturile omului, se referă la drepturile omului ale celor care trăiesc într-o manieră liberală, nu celor care se opun acesteia. Poate că a, uh, uh, așa, prin această inițiativă, dreptul cetățenilor este dreptul lor de a fi de acord cu inițiativele europene. Ei au dreptul să propună, dar Comisia are dreptul să refuze. Așadar, nu li se dă nu li se dă niciun drept în plus față de dreptul pe care îl are un uh, om care citește un ziar. O libertate controlată nu este decât o libertate de a coopera, de a fi de acord, de a aplauda, o libertate de a spune și a face ceea ce se permite. Eu nu sunt indiferent față de detalii, sunt favo- în favoarea reducerii numărului de țări din care vin semnăturile, extinderea uh, termenului de colectare a semnăturilor, sunt în favoarea colectării electronice a semnăturilor, însă aceste detalii devin irelevante atunci când o inițiativă poate să fie respinsă în mod subiectiv uh, sau poate să fie înăbușită în fașă în mod arbitrar. Mulțumesc și sper că am respectat cele trei minute. Ja, angesichts der beschränkten Redezeit komme ich... Doamna Tain, am să trec direct la punctele care mă interesează. În primul rând, Comitetul Cetățenilor, care nu s-a menționat uh, până acum, uh, există o diferență între raportul AFCO și PETI, și anume, pe de o parte, cele, cei șapte trebuie să vină din cel puțin șapte state membre și la PETI cei șapte trebuie să vină din cel puțin trei state membre. Și încă o dată o explicație, cred că cei șapte cetățeni uh, Uh, de fapt acest număr a fost uh, preluat din uh, exemplul Elveției și uh, această cerință ca ei să vină din cel puțin șapte state membre, cred că e o cerință exagerată. În al doilea rând, temeiul juridic la înregistrare. Propunerea AFCO include Uh, niște cerințe uh, mai reduse față de propunerea Comisiei. Și anume, vor fi înregistrate um, inițiativele care sunt considerate relevante. Uh, însă, eu vă avertizez uh, atunci când uh, dorim să includem acest temei juridic, cred că este o abordare periculoasă, pentru că în uh, dezbaterea problemei uh, Ciprului de Nord, um, am avut exact uh, aceeași problemă. Nu ar trebui să includem o spe- cerință specifică juridică atunci când aceasta duce la controverse. Și în ceea ce privește alte diferențe între versiunea AFCO și PETI, uh, în ceea ce privește colectarea datelor personale, la PETI se cere doar numele și uh, semnătura și poate domiciliul, dar vreau să mă pronunț împotriva acestei abordări, pentru că în Germania, mai ales în Bavaria, avem um, cazul în care fiul se numește la fel ca și tatăl, trăiesc la aceeași adresă, pentru că um, fiul de 19 ani încă n-a plecat de acasă și numai uh, în, în aceste cazuri s-ar ajunge la verificarea semnăturii. Numai semnătura ar, ar putea să dovedească dacă e vorba de două persoane diferite, dar am uh, avut atâtea cazuri în care uh, fiul a vândut mașina tatălui, de exemplu, pentru că a falsificat semnătura sau mai știu eu ce. Și uh, Uh, există și multe nume care sunt foarte comune, care uh, locuiesc pe persoane care locuiesc pe aceeași stradă sau în aceeași casă, în același uh, bloc de apartamente. Deci, cred că ar trebui să avem mai multe informații și anume cel puțin data nașterii, dacă nu și locul nașterii, pentru a ne asigura că nu ajungem să verificăm semnături. Un alt aspect care este important se referă la uh, state ca Marea Britanie, de exemplu, uh, unde ar trebui utilizat uh, numărul de asigurare socială, numărul de asigurat. Uh, ei bine, statele care au uh, alte sisteme, numărul de asigurați, mă rog, care nu au buletin, uh, trebuie să poată decide care informații sunt cele pe care le vor cere. Iar statele care au uh, sisteme de buletine, la fel. Um, în ceea ce privește termenul, noi uh, avem uh, în mod normal șase luni în Germania pentru adunarea de semnături, pentru colectarea semnături, dar uh, dacă noi avem uh, o perioadă de 18 luni, de exemplu, atunci există posibilitatea ca anumite persoane, după ce au trecut 15 luni de când a semnat, să dorească să-și retragă semnătura pentru că s-a schimbat situația și nu mai doresc să susțină această inițiativă. Și poate că e o perioadă mult prea lungă. Să ne gândim că poate uh, vor exista multe inițiative care vor, se vor derula în paralel și uh, dacă sunt termene atât de lungi, va fi foarte greu, uh, va fi foarte dificilă prelucrarea acestora. Deci cred că nu ar trebui să trecem peste termenul de 12 luni. Vreau să salut propunerea PETI de a um, uh, fixa uh, o obligație juridică pentru comisie de a organiza o audiere publică și cred că ar trebui să susținem această idee. Mulțumesc, președinte. Aș dori să felicit în mod sincer pe toți raportorii din partea diferitelor comisii parlamentare care au participat la elaborarea acestui raport. Dar, în mod special, aș dori să uh, felicit pe doamna Zita Gurmai și pe domnul Lamasur, care în final au fost, de fapt, sufletul și avântul uh, necesar pentru acest uh, raport AFCO. Dreptul constituțional, științele politice semnalează faptul că în momentul în care uh, se dau anumite drepturi, există și o limitare uh, inexplicabilă. Și deci aș dori să vă felicit pentru faptul că ați reușit să introduceți limitările cele mai reduse uh, și cred că acest lucru merge în direcția pe care ne-o doream, și anume să întărim rolul cetățeanului în calitate de actor în procesul de construire a Europei. Dacă permiteți, aș dori să semnalez două aspecte asupra cărora cred eu că ar trebui să ne mai gândim. Unul dintre aspecte este următorul. Să evităm să existe anumite inițiative care să nu fie admisibile pentru că acestea în mod clar contravin unor regulamente pe care Uniunea Europeană tocmai l-a adoptat, exact înainte de lansarea inițiativei, pentru a evita această confruntare de legitimități între democrația reprezentativă și democrația directă. Deci poate că ar fi bine, așa cum spunea și domnul Daf, să avem în vedere lucrul următor. În momentul în care există uh, din partea Consiliului sau din partea Comisiei un text în discuție sau când recent a fost adoptat un regulament al Uniunii Europene, ar trebui să existe o limită. Uh, bineînțeles, o limită clar definită în timp, în așa fel încât să nu existe imediat după o inițiativă cetățenească care să contravină acestei uh, legislații recent adoptate. E o limitare temporară, bineînțeles, o inițiativă cetățenească la un anumit timp după adoptarea legislației poate fi introdusă pe tema acestei legislații. Și în al doilea rând, un al doilea aspect, referitor la partidele politice și la comitetul organizatoric. Eu cred că ar fi foarte bine ca comitetul, comitetul organizatoric să nu fie format din structuri și organe, organisme care țin de partidele politice. Uh, în mod direct sau indirect. Eu cred că nu putem uh, să împiedicăm participarea la comitetul organizatoric dacă, uh, știu eu, anumiți membri sunt afiliați la un partid politic. Nu le putem interzice acest lucru. Uh, un cetățean normal al Uniunii Europene are dreptul să fie afiliat la un partid politic. În principiu, asta nu pune probleme și poate participa la comitetul organizatoric, dar nu structurile uh, organizate ale unui partid politic să uh, poată face parte din acest comitet organizatoric. Vă mulțumesc. Onorevole Tarkovski. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i fel să felicit pe raportor pentru munca depusă. Ehm, după părerea mea, rezultatele acestei munci, așa cum spunea și domnul Lamasur în introducerea sa, ehm, obiectivul este ca inițiativa cetățenească să fie accesibilă cetățenilor. Și cum aș putea să formulez lucrurile? Uh, știm că lucrurile se complică în momentul în care evocăm Comisia Europeană, așa cum spuneau și unii colegi. Propunerea inițială a Comisiei Europene e, uh, părea să blocheze inițiativa cetățenească în virtutea anumitor uh, cerințe. Cred că este foarte bine faptul că noi am încercat să fim mai optimiști și să um, facem în așa fel încât această inițiativă cetățenească să fie mai accesibilă față de, pentru cetățeni. Și raportorii au făcut foarte bine acest lucru. În ceea ce privește informațiile necesare pentru a putea înregistra o astfel de inițiativă, Ei bine, Comisia a propus un anumit temei juridic. Uh, un temei juridic destul de dificil de acceptat, pentru că știm cât de aprinse sunt discuțiile de multe ori pe tema temeilor juridice în diferitele instituții europene. Și raportorii au propus să se elimine acest lucru dar uh, se consideră că avem în tratat suficiente prevederi care să uh, reglementeze această inițiativă cetățenească și care să ilustreze, de fapt, abordarea noastră. Uh, noi nu vrem ca această, acest demers administrativ să fie unul dificil, așa cum propunea Comisia, ci să fie, pe de o parte, prietenos față de cetățeni, dar în același timp și cetățenii să trebuiască să dea dovadă de simț de răspundere. Uh, cetățenii, în momentul în care vin cu o propunere, trebuie să realizeze că ar trebui ca această propunere să respecte tratatele în vigoare. Apoi, acest lucru ne permite în același timp să lansăm și discuții, dezbateri să vedem exact care sunt prevederile tratatelor, ce anume ne permite tratatele să facem. Cred că e poate lucrul cel mai important ce trebuie evocat în momentul în care vorbim despre dialogul dintre instituții și cetățeni. Și acum un scurt comentariu în ceea ce privește amendamentul numărul 39. Se spune că semnatarii trebuie să aibă o reședință permanentă uh, care află, au o reședință permanentă într-o țară terță, trebuie să provină dintr-unul din, state, dintr din statele membre. Însă eu am o întrebare pe marginea acestei prevederi, pentru că unii au interpretat greșit acest lucru. Cei care sunt, au reședință într-o țară terță, atunci nu sunt uh, cetățeni ai Uniunii Europene. Poate că ar fi bine să clarificăm lucrurile. Deci cetățenii europeni care au reședință permanentă într-o țară terță, e bine, această formulare ar fi mai clară și nu ar duce la niciun fel de interpretare posibilă în mod eronat. Mulțumesc. Grazie, Mulțumesc. Am uh, închisesem lista de vot, uh, dar se pare că se mai dorește o intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, doar doream să spun următorul lucru. Coraportorii ne-au cerut un mandat formal pentru a putea instaura un dialog, având în vedere votul pe care trebuie să-l avem în comisie. Și după dezbaterea pe care am avut-o astăzi aici și spiritul general, cred că putem să acordăm acest mandat cu o condiție, și anume să fim în mod permanent informați despre modul în care evoluează dezbaterile. Bineînțeles. Într-adevăr, aveți uh, dreptate. Încă de la început uh, am contat pe acest lucru. Mi s-a părut logic acest lucru. Se pare că domnul Daf dorește să intervină. Mm, din păcate, eu nu cred că acest comitet trebuie să fie considerat ca fiind uh, um, acceptat. Discuția, din discuție au reieșit mai multe întrebări sau chestiuni, probleme importante care încă trebuie rezolvate. Nu cred. De exemplu că al doilea aliniat din uh, proiectul de mandat în care se vorbește despre acest comitet al cetățenilor format din șapte persoane din uh, șapte state membre este um, acceptabil pentru majoritatea membrilor acestei comisii. De asemenea, cred că există dezacorduri în legătură cu aliniatul al treilea. E vorba de pragul uh, numărului de state și, sincer, cu tot respectul um, față de raportori, consider că nu putem să încheiem acum discuția și nici nu trebuie să încercăm să încheiem acum discuția și să ajungem la un acord în prima lectură. Cred că avem nevoie de timp pentru a depune amendamente și trebuie să rediscutăm uh, lucrurile în detaliu cu altă ocazie. Raportorii pot să spună că au consultat pe toată lumea, dar cred că este evident că consultarea a fost largă Dar aceasta a fost prima ocazie de prezentare a proiect, unui proiect de raport uh, aici în comisie și nu cred că putem să tragem concluzia că, deocam, că există deja un consens în această comisie. To clarify my position after... Domnule președinte, doresc să-mi prezent poziția, să-mi clarific poziția după intervenția lui Andrew Duff. Cred că negocierile dintre raportor și Consiliu, negocierile formale, vor începe, deci în mod formal, numai după ce s-a votat aici în această comisie. Și atunci vom cunoaște poziția comisiei, nu-i așa? Atunci vor avea cu adevărat un mandat, iată care e poziția noastră și atunci vom vom aștepta din partea lor să ne spună cum au abordat Um, mandatul, deci ceea ce s-a votat, s-a aprobat aici în comisie. În legătură cu acestea, suntem cu toții de acord. E, cercare... Trebuie să încercăm să acționăm cât mai rapid. Trebuie, deci, să stabilim un termen pentru amendamente foarte um, apropiat. 15 noiembrie, domnul Daf nu este de acord. Divergențe există, dar divergențele sunt clare după părerea mea. Deci este foarte simplu să ne prezentăm uh, punctele de vedere în scris, însă apoi să trecem la dezbatere. Pentru că, după cum s-a spus, negocierile nu pot să înceapă în mod formal până nu votăm în comisie, dar asta înseamnă că trebuie să votim rapid în comisia. Deci, discutarea amendamentelor este prevăzută pe 29 noiembrie și, bineînțeles, până atunci nu putem să dăm un mandat formal, dar uh, faptul că se depun amendamente, um, spunem, afirmăm ceva foarte clar. Eu uh, intervin rareori pe merit, pentru că, în calitatea mea de, având în vedere că sunt președintele acestei comisii, dar eu cred că inițiativa cetățenilor este o treabă serioasă și trebuie luată în serios în ceea ce privește indic, um, în ceea ce privește uh, indicațiile în legătură cu uh, cetățenii care semnează, precum și uh, în ceea ce privește șantionul de cetățeni. Trebuie să se identifice, să se poate identifica acești cetățeni cu numărul pașaportului sau cu prin alte moduri. Uh, deci vom depune amendamente și uh, apoi uh, uh, raportorii își vor, vor evalua aceste amendamente și apoi vom vota. Colegul da a făcut semn că nu este de acord, dar trebuie să hotărâm un lucru. Deci eu propun ca termen pentru amendamente 15 noiembrie și ca discutarea lor să aibă loc pe 29 noiembrie. Trebuie să, să um, decidem ceva în legătură cu aceste termene pot să accept termenul care este săptămâna viitoare, nu-i așa? Când este data de 15? Peste două săptămâni? Mm, dar trebuie să spun că nu, este luna viitoare, se pare. Deci, mult mai curând decât mi-am închipuit. Dar putem să facem eforturi să lucrăm pe weekend. Deci dacă termenul ar fi uh, luni la miezul nopții, ar fi bine. Dar trebuie să spun că nu pot fi de acord cu acest uh, proiect, uh, propunere de mandat, așa cum arată ea. Ähm, herr präsident! ich bedanke mich. und möchte ihnen ausdrücklich zustimmen dass wir aufs tempo drücken sollten dass man also zu einem offiziellen. cred că avem nevoie de un mandat oficial un mandat oficial tocmai pentru a obține un acord cât mai repede posibil împreună cu comisia. de aceea trebuie să ne grăbim puțin timpul ne presează. Cred că termenul de depunere a amendamentelor pe care l-ați propus dumneavoastră este unul bun, și voi repeta ceea ce am spus ieri la ședința coordonatorilor și anume, în momentul în care avem negocieri formale sau informale, toate grupurile politice trebuie să fie reprezentate, nu doar grupurile politice reprezentate de către un uh, raportor ci și celelalte grupuri politice. Mie mi se pare absolut uh, necesar acest lucru, pentru că e vorba de un instrument care trebuie să garanteze o Uh, diversitate de opinii și doar astfel vom reuși să înregistrăm progrese în, acest, în acest demers. Cred că ar fi o posibilitate pentru noi să ajungem cât mai repede posibil la un rezultat um, împreună cu celelalte instituții ale Uniunii Europene. Eu direi Nu mai avem timp. Deci, eu aș spune ca termenul să fie 15 pentru depunerea amendamentelor, 29 pentru discuție. Nu avem mandat oficial. Există posibilitatea unor relații informale, dar după votul final vom putea decide mai bine uh, cum sau din cine va fi format uh, delegația care va porta negocierilor. Suntem de acord, avem puține minute la dispoziție, dar aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei acum și apoi reprezentantului Consiliului. Vă rog. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor pentru munca depusă și, și aș dori să mulțumesc raportorilor și pentru modul în care au uh, uh, colaborat, uh, consultările pe care le-au organizat. Cu siguranță că am înregistrat progrese foarte bune între instituții pe marginea acestui subiect. Doar două, trei puncte, pentru că nu vreau să repet ceea ce a fost deja spus în ședințe precedente. Două, trei puncte pe care aș dori să le evoc, care nouă ni s-au părut fie noi, fie foarte importante și merită atenția noastră. Mai întâi, această chestiune și legătură legată între uh, verificarea admisibilității și comitetul organizatoric. Uh, aș vrea să clarific faptul că acum textul, așa cum arată el în versiunea sa finală, e bine, noi renunțăm la ideea de a avea uh, o, o verificare admisibilității după un anumit număr de semnături, ci să facem o singură verificare uh, administrativă. Și în amendamentul 27, dacă nu mă înșel, e bine, uh, formularea reprezintă un progres pentru că aici facem și legătura cu Comitetul Cetățenesc, uh, organizatoric. Uh, dacă încă de la bun, de, bun început avem un fel de filtru care ne permite să fim siguri că inițiativa cetățenească este într-adevăr europeană, că este una autentică, uh, în așa fel încât să nu cumva să ajungem într-o situație în care cineva se trezește dimineața și spune în sine, ok, azi e ziua în care vreau să lansez o inițiativă cetățenească la întâmplare. E bine, nu. Cred că dacă avem acest filtru, avem deja anumite garanții și sunt de acord cu cele spuse de domnul Duff. Bineînțeles, există o legătură între ambele elemente. Bineînțeles, o, o verificare prea timpurie, prea, într-o fază prea incipientă, poate că nu este o idee prea bună. Apoi, dacă cineva nu poate să întrunească șase persoane în șase state membre diferite pentru a susține o idee, atunci cum această persoană poate să viseze la colectarea un milion de semnături? Poate că putem să uh, vedem lucrurile și din acest punct de vedere. Apoi, în ceea ce privește calendarul. Uh, când ne uităm la amendamentul 45, vedem că acolo se uh, prevăd două audieri. O prima audiere în momentul în care comisia primește pe organizator la nivelul corespondent și trebuie să explice în detaliu care sunt subiectele evocate de această inițiativă cetățenească, deci aceasta ar fi o primă formă de audiere. Nu e doar o comunicare în scris între organizator și uh, comisie. Există o adevărată întâlnire între cele două părți. Acolo unde mm, se pun mai multe probleme e în ceea ce privește cea de-a doua audiere pentru că aceasta a doua audiere pare uh, să fie obligatorie și trebuie să fie organizată de comisie și atunci noi avem senzația că atunci am putea să ne confruntăm cu dificultăți. Și comisia ar, fi, ar putea fi văzută ca un organism care nu este suficient de neutru, pentru că ea este cea care primește inițiativa cetățenească. Deci noi suntem convinși că dacă ne uh, dorim să mergem în această direcție și să impunem în mod obligatoriu uh, o audiere uh, o audiere uh, publică, ei bine, credem că mai degrabă Parlamentul ar fi instituția care ar trebui să facă acest lucru. Comisia s-ar simți mai bine dacă s-ar face lucrurile astfel și bineînțeles că este gata să colaboreze la organizarea acestei audieri, este gata să fie prezentă în momentul audierii. Eventual, eu știu, una din comisiile parlamentare, PETI sau altă comisie parlamentară ar putea să organizeze această a doua audiere. Mulțumesc! Doamna Erbo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Um... Am să încerc să fiu foarte scurt. Dați-mi voie să mulțumesc în numele președinției belgiene raportorilor pentru acest proiect de raport, care reprezintă un progres, un pas înainte spre adoptarea acestui regulament foarte important la prima aniversare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Sigur că urmează să discutăm uh, în mod intens amendamentele la proiectul de raport pentru a descoperi posibilități de compromis pe toate chestiunile importante și sunt uh, încrezător că vom putea să uh, preluăm subiectele de interes pentru dumneavoastră în acest document. Vor exista și anumite chestiuni care vor fi sunt delicate pentru Consiliu și aici vă vom ruga să aveți un spirit de compromis Vreau să uh, vorbesc despre o chestiune care a fost menționată de mai mulți membri ai Comisiei și care se leagă de verificarea semnăturilor. Consiliul împărtășește obiectivul dumneavoastră ca acest regulament să fie cât mai ușor și cât mai uh, accesibil pentru cetățeni. Dar după cum s-a menționat deja, uh, un instrument uh, eficace și credibil implică Uh, verificarea uh, adecvată a um, veridicității informațiilor uh, furnizate. Și eu cred că propunerea de astăzi are o, un viitor bun la Consiliu. Pentru că s-a vorbit despre o prietenie față de cetățeni, dar și față de statele membre. Uh, și cred că toate chestiunile de ordin tehnic trebuie să fie luate în considerare la verificare. Acesta este punctul cel mai important pe care voiam să-l menționez și poate pe scurt încă două uh, puncte care sunt uh, oarecum uh, de îngrijorare pentru statele membre, limit, vârsta limită și perioada de punere în aplicare a regulamentului. Aștept uh, colaborarea fructuoasă cu raportorii Parlamentului, între, de fapt, între instituții, cu Parlamentul și cu Comisia, fie în reuniuni formale sau informale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră, dar mulțumesc și interpreților care sunt în continuare prezenți uh, printre noi vor mai rămâne încă 4-5 minute pentru că trebuie să dau cuvântul raportorilor pentru a reacționa. Vă rog, domnule Amasur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și interpreților, spune domnul Amasur. Aș uh, dori să spun câteva lucruri. Mai întâi aș dori să-l asigur pe Andrew Duff în legătură cu uh, acest uh, comitet al cetățenilor format din șapte persoane, din șapte state membre. Am ales cifra șapte pentru că este cifra simbolică, cele șapte planete sau stele pe care le puteau vedea grecii pe volta cerească înainte să inventeze telescopul. Bineînțeles, există o legătură între numărul uh, persoanelor din comitetul de organizare și numărul de state, dar ideea fundamentală este că dacă uh, comitetul e format din 5 state, 6 sau 10, să fie un organizator din fiecare stat. Și dacă după cum s-a spus, acum, în epoca internetului, dacă un cetățean nu poate să găsească șase sau șapte cetățeni din alte state membre, cum va reuși să uh, strângă un milion de semnături în uh, trei ani? Uh, și eu sunt pe Facebook și Uh, scriu uh, ai cu japoneze în franceză pentru ca domnul Van Rompuy să-mi citească uh, producția și de fiecare dată când scriu un IQ primesc 50 de comentarii din țări diferite, de pe continente diferite. Deci, sincer, în secolul 21 acest lucru trebuie să fie posibil. În legătură cu modificarea tratatelor, tratatul ne obligă să facem acest lucru. Dacă spunem în regulament că inițiativa cetățenilor poate modifica tratatele, acesta va fi anulată de Curtea de Justiție. Nu se poate așa ceva. Dar având în vedere că am adoptat, după cum a spus și domnul Ciarkovski, în ceea ce privește referirea la faptul că cetățenii trebuie să participe la tratate. Când am având în vedere că am adoptat o formulare, o formulare la tip suflă nu facem referire la anumite articole, spunem în legătură cu dispozițiile tratatelor. Astfel, Comisia Europeană, care trebuie să evalueze admisibilitatea, va oferi, va avea deci o marjă de manevră când ne aflăm la limită tratatelor, dar nu putem să admitem formal modificarea tratatelor. În ceea ce privește verificarea identității, am văzut că se, aici, în această comisie, există, părerile sunt împărțite. am sugerat un compromis statelor membre, pentru că ele sunt cele care insistă aici, anume să introducem în regulament să nu există obligația prezentării unei, uh, unui document de identitate, dar obligația ca semnatarul uh, să menționeze în scris ce Um, document de identitate poate să producă dacă îi se cere acest document de identitate. Iată, permisul de conducere, cartea de identitate sau uh, cardul uh, de asigurări uh, sociale și așa mai departe. Deci aceasta deci ar putea fi o idee pentru a ajunge la un compromis. În ceea ce privește uh, amendamentele menționate doamna Corața, semnatarii nu pot să fie decât cetățeni europeni. Se pune întrebarea dacă cetățeanul polonez care trebuie să trăiască în Polonia sau dacă trăiește în Belgia, îl considerăm belgian sau polonez. Dar cred că putem rezolva această problemă. Pe de altă parte, putem să fim de acord că un cetățean european care locuiește în uh, Statele Unite, în India sau în Siberia ar putea și el să participe la o inițiativă a cetățenilor, dar nu putem admite, pentru că acest lucru ar fi contrar, tratat, contrar tratatelor, uh, semnături din partea unor uh, persoane care locuiesc în Uniunea Europeană, dar sunt cetățeni ai unor țări terțe. Doamna Corața Bilt a spus că aleșii nu trebuie să aibă posibilitatea să participe la un comitet de organizare a unei uh, inițiative a cetățenilor. Pe mine mă șochează uh, această, acest punct de vedere de a spune că există două categorii de cetățeni, aleși și ceilalți. Și să spunem că nu dăm această posibilitate aleșilor pentru că ei se pot, um, se pot exprima uh, prin alte modalități. Eu cred că dacă dorim să promovăm această teză, trebuie să facem o distinție între parlamentari și alții. Dacă un consilier uh, local dintr-un sătuc nu poate să participe, ar fi, uh, um, ar fi exagerat. Dar putem să spunem, dacă Comitetul Cetățenilor uh, trebuie să fie formate din cel puțin șapte persoane, deputați nu ar putea să facă parte din acest, uh, să fac fie unul dintre aceste șapte persoane, pentru că numărul de șapte persoane este un număr minim. Deci astfel deputații ar putea să facă parte din uh, comitetele de organizare, dar nu să facă parte din cele șapte persoane. Eu nu sunt în favoarea acestei idei, dar ar putea fi o posibilitate. Domnul Guerrero a menționat uh, o problemă și nu știu ce să fac cu ea. se vorbește despre legi europene adoptate de Parlament și Consiliu. S-a lucrat luni de zile și există o inițiativă a cetățenilor pentru a distruge această lege. Am discutat despre această posibilitate, dar până la urmă n-am pus nimic în raport. Chestiunea rămâne deschisă. Okay, yes, I know our uh, interpreters are... Mulțumesc. Știu că interpreții sunt foarte importanți, deci vreau să mulțumesc pentru întreaga dezbatere și să sperăm că vom face o treabă bună în continuare și că ne veți ajuta cu amendamente bune Vreau însă să spun foarte clar pentru toată lumea că noi cu toții încercăm să ajungem la un consens și vă rog să ne ajutați să avem un consens foarte larg. Mulțumesc secretariatului Paula, lui Tamaș și sigur lui Peter și întregii echipe. Am vorbit deja despre cei de la Comisie și la Consiliu. Deci, haideți să facem o treabă bună împreună. Mulțumesc și președintelui nostru care ne ajută în întreaga procedură și mulțumesc societății civile care a luat parte la acest proces. Așadar, haideți să continuăm și să avem amendamente bune până în data de 29. Mulțumesc! Cred că putem să tragem cel puțin două concluzii. 1. S-a confirmat că dorim să încheiem înainte de sfârșitul anului, pe cât posibil. În al doilea rând, am constatat că există un consens nu legătură cu toate aspectele, dar uh, în general, un consens general, chiar dacă rămân anumite detalii de uh, discutat uh, cu ajutorul raportorilor, bineînțeles. Vă mulțumesc! Trebuie să mai spun un lucru foarte important confirm că termenul amendamentelor pentru amendamente este luni 15, miezul nopții, pentru a avea timp să lucrăm și toată ziua de luni. Am cerut termenul ca fiind miezul nopții. Dar, de, dar nu asta a spus interpretul, spune domnul Daf. Da, miezul nopții este termenul. Se suspendă ședința.